energiei fără a mai exista intervenții diferite pe alte subiecte din partea anumitor grupuri politice. Mulțumim, spune președintele, mulțumim reprezentantei uh, președinției în exercițiu, mulțumim domnului vicepreședinte al Comisiei. Închidem această dezbatere, o să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Următorul punct, așadar, este o declarație a vicepreședintelui Comisiei și înaltul reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind situația de la Mediterana, în special Tunisia și Egipt. Doamna vicepreședintă, înaltă reprezentantă, vă urăm bun venit în Parlament și aveți cuvântul. Subiectul e cunoscut. Domnule președinte, distinși deputați, am urmărit cu toții recentele evenimente din Tunisia și mai recent în Egipt cu mare atenție. Popoarele din ambele țări au exprimat dorințe și aspirații legitime și se așteaptă la o reacție de la liderii țărilor lor, o reacție adecvată, dar și de la parteneri, inclusiv Uniunea Europeană. Mesajul este clar. Sistemele politice au ajuns într-un punct fără întoarcere și schimbarea trebuie să vină acum. Profit de această ocazie pentru a-mi exprima admirația pentru demnitatea și curajul lor în lumina ce vedem acum pe ecranele televizorilor că se întâmplă în Egipt în special, fac un apel la calm și reținere și dialog. Domnule președinte, voi începe prin a vă vorbi despre Tunisia. Schimbările care au avut loc au fost remarcabile și au pregătit calea unor evoluții democratice suplimentare în țară. În ciuda multor provocări, vedem deja evoluții favorabile. S-au făcut eforturi pentru a îndeplini cerințele populației. Guvernul de tranziție a adoptat niște pași importanți în special prin eliberarea deținuților politici, permițând libertatea de exprimare, ca și punerea sub urmărire a unor membri ai familiei fostului președinte Ben Ali pentru corupție. Trei comisii independente au fost de asemenea înființate și și-au început activitatea. Comisia pentru ancheta cu privire la corupție și utilizarea inadecvată a fondurilor publice, ancheta privind abuzurile în reprimarea evenimentelor recente, ca și o înaltă comisie pentru reformă politică. Am luat notă de asemenea de, um, de reorganizarea guvernului ca reacție la cerințele poporului. Guvernul uh, s-a bucurat de sprijinul principal al partide de opoziție și sindicate, Uniunea Generală a Sindicatelor din Tunisia. Pacea și stabilitatea sunt importante pentru a permite Tunisiei să pună în aplicare a, și să organizeze alegeri democratice transparente pentru reforme economice, sociale și schimbări suplimentare. Uniunea Europeană sprijină țara și poporul în acest moment dificil al tranziției și am reacționat imediat. Nu pentru a ne impune punctele de vedere sau ideile, ci pentru a, ne oferi, pentru a le oferi ajutorul, pentru a lucra împreună. Am vorbit săptămâna trecută cu noul ministru de externe, domnul Ienes, după numirea acestuia și ne-am întâlnit astăzi la Bruxelles. Am avut o discuție de substanță aici e primul loc pe care l-a vizitat de când și-a preluat funcția cu privire la cea mai bună cale ca Uniunea Europeană să sprijine tranziția, să ajute poporul tunisian. El a confirmat astăzi solicitarea de sprijin din partea Uniunii Europene în faza de pregătire a alegerilor și uh, pentru observarea viitoarelor alegeri. Vom trimite o misiune de experți în Tunisia pentru a evalua, pentru a da consultanță juridică pentru autoritățile de tranziție cu privire la legislația electorală Săptămâna trecută, directorul Ghereli a fost pe teren în Tunisia, a discutat nevoile celor de acolo. Pentru alte forme de asistență am mărit alocările pentru cooperare cu societatea civilă, ceea ce se va combina cu o reorientare a programelor de asistență pentru a ajuta pe oameni în mod mai direct. Politicile liberale singure nu pot aduce bunăstarea economică și socială de care e nevoie și redistribuirea bogăției pentru toți tunisienii. Deci vom uh, examina, vom reexamina prioritățile cu Tunisia pentru a ține cont de noua situație, pentru a ne adapta asistența pentru nevoile sociale pe care le au. Astăzi, domnul ministru mi-a adus amănunte cu privire la preocupările pe care le au, planurile pe care le au pentru a putea reacționa împreună cu alți parteneri internaționali. Am oferit sprijin concret inițial în următoarele domenii. Sprijin electoral, guvernanță și tranziție la democrație, sprijin pentru societatea civilă, ONG-uri, sprijin pentru statul de drept și reforme în domeniul puterii judecătorești, guvernanță economică și luptă împotriva corupției, dezvoltare economică și socială, inclusiv uh, sprijin pentru zonele care suferă de sărăcie în centrul și sudul Tunisiei. Suntem gata să ne gândim cu statele membre măsuri legate de mobilitate și acces pe piață sporit. După cum am arătat, uh, contacte la nivel de lucru există și vor continua acest dialog pe toate aceste subiecte. De gând să călătoresc uh, peste două săptămâni în Tunisia. În ce privește solicitarea autorităților din Tunisia de a um, îngheța activele domnului Bernali și ale apropiaților regimului său, a adoptat deja acele măsuri inițiale, am accelerat procedurile pentru a permite Consiliului de Afaceri Externe de luni s-a adoptat o decizie cu privire la măsuri de restricție pentru a impune o înghețare activelor pentru persoanele sub anchetă pentru delapidare de fonduri de stat din Tunisia. Autoritățile din Tunisia ne-au comunicat o listă cu numele celor care trebuie să facă obiectul acestor măsuri. După cum am spus săptămâna trecută, cu directorul nostru Mingrela, care s-a deplasat în regiune, am avut discuții cu guvernul președintele fiecarei comisii nou înființate s-a întâlnit și cu reprezentanții ai societății civile. Aș vrea să salut de asemenea inițiativa Parlamentului European de a trimite o delegație în Tunisia. Consider că de o importanță deosebită ca tunisienii să vadă sprijinul ferm al Uniunii Europene și în special al Parlamentului European într-un moment critic al tranziției la democrație. Trebuie să ne consolidăm toate contactele posibile de la om la om și pentru întărirea societății civile, inclusiv sprijin pentru ONG-uri, asociații profesionale, schimburi de studenți. Am acum ocazia să întărim parteneriatul dintre Tunisia și Uniunea Europeană în baza unei afirmări a democrației și reformelor economice și sociale. Am speranța că vom putea să ne bazăm pe încrederea reciprocă între locuitorii din ambele părți pentru a asigura stabilitatea un viitor uh, prosper și democratic pentru Tunisia. În acest context, aștept cu nerăbdare viitoarele alegeri libere și democratice și uh, formarea noului guvern. Am convenit cu ministrul de externe din Tunisia să reluăm negocierile uh, privind uh, aceste măsuri în vederea încheierii, odată ce va exista un nou guvern ales în mod democratic. În fine, prim-ministrul ministrul de externe a descris atmosfera ca fiind una de reconciliere. Sperăm că vom putea să facem ca această atmosferă să evolueze în mod favorabil pentru o societate democratică și liberă. Domnule președinte, dacă îmi permiteți acum, o să mă refer la situația din Egipt. Acum o săptămână am asistat la începutul unei mișcări extraordinare de uh, protest antiguvernamental, în mod clar inspirate de evenimentele din Tunisia și nu doar de acolo, organizate în special prin uh, mass media sociale ceea ce a luat prin surprindere întreaga lume. Mm, punctul forte al mișcării populare este că se întâmplă în întregul Egipt. Sute de mii de oameni, tineri și bătrâni, bărbați și femei, au ieșit în stradă cerându-și uh, drepturile economice, sociale, politice legitime. Protestul a, s-a răspândit uh, de la Cairo, la Alexandria, la Suez, au continuat să crească diversitatea și dimensiunea cu protestatarii uniți în solicitarea de schimbare a regimului, respectarea drepturilor omului fundamentale. Protestele inițial pașnice devin tot mai violente. Poliția trage cu glanțe de cauciuc, cu gaze lacrimogene. Suntem îngrijorați că s-ar putea utiliza și muniția de război. Ca toți eurodeputații de aici, deplâng pierderea de vieți omenești, și mă gândesc la cei care i-au pierdut pe cei dragi. Numărul mare de răniți și arestați e un alt motiv de îngrijorare și toate părțile trebuie să, să manifeste reținere să pună capăt violenței. Suntem pregătiți la Consiliul de Afaceri Externe de luni ca în concluziile noastre să facem un apel la autoritățile egiptene să elibereze imediat toți demonstranții pașnici care au fost reținuți Libertatea de exprimare, libertatea de adunare sunt drepturi fundamentale ale omului pentru toți. Statul are datoria de a apăra. Restricțiile impuse în mass media, inclusiv asupra internetului, sunt inacceptabile și cerem ferm autorităților să refacă toate formele de comunicare, toate rețelele de comunicare fără întârziere. Prin demonstrații pe plan național, poporul egiptean își exprimă dorința de a vedea schimbări. Sute de mii s-au adunat la fiecare astfel de adunare în întreaga țară. Este de importanță deosebită ca glasurile lor să fie auzite, să existe măsuri decisive de răspuns. A venit momentul pentru o tranziție pașnică și transformări pașnice generale. Autoritățile trebuie să trateze cu seriozitate, să existe un dialog deschis cu forțele democratice. Este important ca societatea civilă să joace un rol crucial în acest dialog autoritățile egiptene trebuie să avanseze rapid pentru un guvern pe baze largi, să ducă la un proces de reforme democratice reale, să pregătească calea de alegeri libere și corecte. Vom oferi sprijinul uh, complet pentru un Egipt uh, care dorește să se transforme, să fie mai democrat, mai pluralist. Avem un interes comun de pace și prosperitate în zona Mediteranei și Orientului Mijlociu. Ce trebuie să facem acum? Să ne adaptăm, să consolidăm mijloacele care ne stau la dispoziție, să sprijinim <clears throat> reformele politice, economice și sociale. Cooperarea are deja democrația dreptul omului și statul de drept ca elemente constitutive și trebuie să ne reconcentrăm să consolidăm această activitate. Distinși membrii, pentru mine, politica se referă la schimbarea lucrurilor pentru a ajuta pe oameni să-și făurească propria viață. În întreaga lume arabă vedem multe schimbări potențial pozitive ca urmare a solicitărilor oamenilor. Ca Uniunea Europeană, oferta noastră pentru regiune și pentru acei oameni este solidaritate și sprijin pentru a aplica aceste reforme. Suntem Uniunea Democrațiilor, avem această chemare democratică, deci vom sprijini procesul schimbării cu creativitate, cu hotărâre. Mulțumim foarte mult. Doamna înalt reprezentant, în numele PPE, domnul Sala Franca, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă vicepreședinte, înalt reprezentant, doamnelor și domnilor. Indiferent de care va fi rezultatul situației actuale din Egipt, putem spune că există o fază de înainte și o fază de după ce s-a întâmplat în Tunisia. Nu cred că trebuie să încercăm să dăm vina pe cineva acum aici, fiindcă tot ce putem spune este că această criză ne-a luat pe neașteptate. Uniunea Europeană trebuie să fie vizibilă, trebuie să se exprime într-un singur glas acum. De aceea avem Serviciul European de Acțiune Externă și de aceea avem conceptul de înalt reprezentant, în primul rând. În al doilea rând, trebuie să învățăm uh, din experiența pe care am avut-o uh, după situația din Belarus, Cuba și zona mediteraneană. Dacă există stabilitate, există prosperitate și democrație. Toate aceste lucruri merg mână în mână. În al doilea rând, domnule președinte, trebuie să vedem uh, care sunt acțiunile necesare pe termen scurt și care sunt pe termen mediu. Pe termen scurt, cred că barona Ashton a stabilit calea de urmat Trebuie să sprijinim procesele de tranziție pentru a nu um, reduce dorința de libertate în aceste țări și de asemenea este responsabilitatea noastră să subliniem care sunt pericolele în aceste perioade de tranziție, să ne asigurăm că dușmanii libertății și democrației nu vor, nu-și vor asuma acest proces nu-l vor conduce și trebuie să ne gândim pe termen mediu și lung cum ne vom reforma politica de vecinătate. Vorbeam despre acest lucru cu domnul Füle în Comisia pentru Afaceri Externe. Nu trebuie să uităm, domnule președinte, că adesea este mai greu să păstrezi în echilibru libertatea și să nu fii de partea dictatorilor. Mulțumim. Acum în numele SND, domnul Severin. Două minute. Da, madam. Domnule președinte, domn înalt reprezentant și vicepreședinte, evenimente recente din Tunisia, Egipt și alte țări din zonă trebuie să ne readucă aminte de faptul că stabilitatea fără libertate este, dacă nu o iluzie, atunci o realitate care nu durează. Revoltele arată că se dorește schimbare și sunt o garanție a schimbării, dar nu neapărat a schimbării în bine. Sper să fim inspirați în așa fel încât să asistăm acest proiect și să facem din el un proces către o schimbare în bine și nu în rău. Analizăm ce se întâmplă în Tunisia, Egipt, dar și nu numai, și vedem că e necesar să înțelegem că dacă în trecut am făcut tot posibilul să evităm aceste crize, ce putem face acum pentru a evita astfel de crize similare? Ce am putea face pentru a ne asigura că criza prezentă va, se va solda în libertatea oamenilor și stabilitatea regiunii? În același timp, evitând uh, o îndreptare către un alt tip de instabilitate și alt tip de regim uh, totalitar și de opresiune. Trebuie să avem o atitudine preventivă și proactivă, dar asta nu se poate fără strategie. Mesajele noastre au fost corecte când am uh, pus în echilibru reforma și ordinea și stabilitatea. Însă, din nou, uh, problema sunt detaliile. Și cu mulți dintre noi ne temem că încă nu am dat curs acestor detalii și încă nu am arătat suficientă viziune, suficient profil în abordarea acestor provocări. Ar trebui să dăm dovadă și de abilitatea de a implica într-un dialog pe toți cei vizați, inclusiv forțele islamice, pentru a încadra pe toată lumea într-un proces pozitiv. Sperăm ca Comisia și Consiliul să fie în măsură să contureze o astfel de strategie pe viitor. Și ne-am bucurat dacă ne-ați spune mai multe despre acest subiect. Mulțumesc din partea liberală, domnul Verhofstadt. Patru minute. Uh. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ceea ce trăim deocamdată și acum în Egipt sunt niște lucruri istorice, în același timp și momente tragice, când auzim acum că sunt sute și sute de răniți în ultimele ore, ceea ce mă face să mă gândesc în special pentru că văd o asemănare între ce se întâmplă acum în Orientul Mijlociu, în Africa de Nord și ce s-a întâmplat în Europa în 1989. Este exact motivul pentru care o să vă spun că sunt surprins, sunt și dezamăgit de modul în care Europa este pe cale să refacă sau să facă din nou aceleași greșeli ca în 1989. Este incredibil, domnule președinte, ca noi, continentul așa zis democratic, încă nu am reușit să dăm sprijin fără rezerve oamenilor care sunt, maselor de oameni care sunt în stradă și nu cer nimic altceva decât sprijinul nostru. Sprijinul nostru. Și asta, dragi colegi, încă n-am auzit nici ieri și nici astăzi. Nici ieri și nici astăzi de la doamna înaltă reprezentant. De ce, doamna Ashton, Europa a reacționat în mod atât de slab? În realitate, de fapt, nici n-am prea reacționat. Dumneavoastră ați reacționat, apoi Germania, Franța, Marea Britanie au făcut, au dat niște anunțuri fără a se concerta, ca și când Europa n-ar exista. Și trebuie să vă spun, singura intervenție bună europeană a venit din exteriorul Uniunii, adică de la prim-ministrul turc, domnul Erdogan, care a spus domnului Mubarak că trebuie să asculte cerințele poporului și că trebuie deci să plece. A fost singura bună reacție de nivel european pe care am auzit-o. Consider așadar că comunicarea pe care ne-ați făcut-o astăzi, doamne Ashton, este foarte importantă pentru care cei care încă protestează pe străzi și poate că ar putea să salveze unele vieți. Consider că s-au făcut două greșeli majore din partea Europei în ultimele zile. Mai întâi, nu suntem conștienți că e vorba despre un moment istoric și poate ceea ce este și mai important, am analizat fals situația. De aceea avem probleme de comunicare. Ne e teamă să revină vină la putere un regim islamist după alegeri. Vreau să vă spun că mie nu mi este frică. Eu am încredere în poporul tunisian și egiptean. Ei își doresc democrația și populațiile, fie ele de religie musulmană sau coptă, merg umăr la umăr pentru a dovedi ceea ce își doresc. Își doresc o democrație adevărată, o democrație deschisă. Aș vrea să mai dau un alt exemplu, ca să nu vă fie teamă să apărați democrația în această țară. Cu toți ați auzit despre Mohamed Bouazizi, care a suscitat începerea acestor revolte după ce uh, și-a dat foc. Doamne Ashton, pe sicriul lui Mohamed Bouazizi nu apărea drapelul verde al islamului, ci numai drapelul național al Tunisiei. Aici, în țările acelea nu au loc revoluții islamiste, ci niște revoluții pentru libertate. De aproape o săptămână, mii de persoane se adună în Cairo, dar au loc manifestații și în, și în Yemen, și în Iordania, și în Arabia Saudită. Vă rog să faceți în așa fel încât poziția Uniunii Europene să se modifice și vă rog să țineți cont de faptul că noi ne dorim să se transmită acest mesaj. Noi susținem uh, 100%, suntem 100% în spatele populației din Egipt și ne dorim plecarea lui Osmi uh, Mubarak și sperăm că odată cu plecarea dumnealui va uh, reveni și libertatea în uh, Egipt. Mulțumesc, uh, spune președintele. Acum în numele verzilor dau cuvântul domnului Convendi, 3 minute și jumătate. Domnule președinte, doamnă Ashton, ați lansat un apel la calm, dar spuneți lucrurilor pe nume, pentru că e vorba de forțele lui Mubarak care au adus teroarea în uh, această piață din Egipt astăzi și nu manifestanții. Nu solicitați calmul, uh, nu solicitați tuturor calmul, ci uh, cereți lui Mubarak să nu îi mai atace pe manifestanți, pentru că el face acest lucru pentru ca după aceea să spună că o să pun ordine în acest haos. Iată care este capcana pe care ne-o întinde și noi spunem tuturor calmați-vă, liniștiți-vă. Nu, împreună cu domnul Burara trebuie să spunem liniștiți-vă și modul cel mai bun de a liniști situația este ca el să plece. Uh, și atunci va uh, domni în sfârșit calmul și pacea la Cairo. Și ați văzut cei care au sosit cu uh, cuțitele au fost polițiștii lui Mubarak. Au fost uh, săracii adus uh, cu autobuzul în această dimineață din fundul uh, Egiptului care au uh, creat aceste trupe, această armată. Trebuie să spunem acest lucru și să nu facem pe orbi, doamnă Ashton. Și mie mi se pare ceva extraordinar la dumneavoastră. Astăzi păreți să înțelegeți tot din ce s-a întâmplat, ce a fost uh, Tunisia încă în urmă cu trei săptămâni. Însă în urmă cu trei săptămâni, aici, la Parlamentul European, noi, spuneam că trebuie să luăm inițiativa, să solicitați să pune capăt uh, negocierilor uh, cu privire la situația din Tunisia datorită uh, dictaturii din Tunisia, ne spuneați nu se poate. Și iată, astăzi, dintr-o dată, se poate. Sunteți o rezistentă care vine cam târziu în această mișcare de rezistență. Deci, iată, vă rog ceva, doamnă Ashton. În ce privește Tunisia, spuneți-ne unde a investit Europa banii. Spuneți căror întreprinderi, căror societăți au fost dat banii europeni, care au fost uh, societățile domnului Ben Ali și ale soției sale care au fost uh, susținute de către banii europeni. Ne puteți spune acest lucru, Parlamentul are dreptul să știe acest lucru. În, acel, în al doilea rând, doamnă Ashton, tot spuneți că vreți astăzi să susțineți poporul tunisian. Vă rog ceva, deci în acest proces de tranziție să existe o egalitate de șanse în acest proces democratic. Și dacă au loc alegeri acolo, știți că RCD-ul din Tunisia are fonduri, are bani. Opoziția, care ani de zile au, au fost uh, în ilegalitate, nu au fonduri. Deci Uniunea Europeană ar trebui să susțină aceste forțe din opoziție să existe echilibru și egalitate democratice. Și în ce privește Egiptul, doamnă Ashton, un lucru este foarte clar clar astăzi. Dacă nu reușim să îi susținem pe egipteni în acest proces de eliberare, ei bine, popoarele din Orientul Mijlociu, popoarele arabe, încă o dată o să se întoarcă cu spatele înspre noi. Astăzi avem o șansă unică. Nu uh, ați uh, vorbit de faptul că a avut loc o manifestare la Gaza, o manifestare de sprijin uh, în favoarea egiptenilor, iar Hamasul uh, a interzis boicotarea acestei manifestații. E clar că vântul libertății bate acum și se ridică împotriva teocrațiilor din Orientul Mijlociu și din țările arabe. Și e rolul nostru să ajutăm aceste state. An de zile am tot plâns și nu aveam decât alternativa între dictatură între, sau uh, teocrații Inceala, doamnă Ashton. Iată, avem o a treia opțiune astăzi. Avem uh, posibilitatea să luptăm pentru libertate împotriva dictaturilor și împotriva teocrațiilor. Și e rolul nostru, european. Noi trebuie să fim alături de cei care duc această luptă. Mulțumesc, doamnă Ashton. Uh, Ați ridicat uh, o cartonașul albastru. Doriți să puneți o întrebare domnului Conbendit? Uh, domnule Domnul Vedar dorește să vă pună o întrebare. Acceptați întrebarea? Hold on a second. Microphone. Microphone. I, I do. Okay? Go ahead. With all due respect to... Da. Cu tot respectul vis-a-vis -vis de domnul Verhoeven, și domnul Con bendit cu tot respectul vis-a-vis -vis de domnul uh, Verhofstadt. Doamnă comisar, am mari obiecții legate de cele spuse de cei doi domni. Situația aceasta ne amintește de Iran. Vă rog să tratați Africa de Nord cu mare atenție. Această parte a lume, lumii nu este Europa. Care este întrebarea mea? Vă puteți aminti ce s-a întâmplat în Iran? Nu vedeți similaritățile? Nu vedeți similitudinile cu situația din nordul Africii? Nu, nu sunteți de acord că trebuie să ne asigurăm ca procesul de tranziție să fie unul ordonat? Vorbitorul a fost întrerupt. Intervenție fără microfon. Doamnă, nu îndrăznesc să vă fac o lecție de istorie, dar aș dori să vă reamintesc că în Iran, Occidentul, Statele Unite uh, au l-au susținut pe șahul din Iran și până în ultim moment, chiar sub guvernul Bakhtiar, chiar sub Bakhtiar, noi eram în tabăra greșită și am uh, pus la dispoziție acestei tabere teocrației iraniene, iraniene toate armele pentru a câștiga. Iată ce încercam să vă explic. Dacă nu suntem uh, lângă cei care luptă pentru libertate, cei care luptă pentru libertate vor, se vor găsi într-un impas și ceilalți vor câștiga. Aceasta este uh, uh, învățământul sau uh, concluzia pe care am tras-o din Iran. Aceasta spune și domnul Gorbaciov. Cine sosește prea târziu în istorie va fi învins. Și vă rog, odată în această regiune, Europa să nu sosească cu întârziere. Deci, în numele Uh, grupului domnul Tanak. Bine, haideți să ne întoarcem la tema discutată. Egiptul este o republică din 56, iar Mubarak este al treilea președinte doar. Ben Ali era uh, doar al doilea președinte de la independența din 53. Deci vedeți care este posibilitatea de schimbare în aceste state. Prin urmare, nu este uh, de mirare faptul că acum oamenii, într-un final, își cer schimbarea. Grupul meu își cer, uh, solicită o tranziție pașnică, ordonată în Egipt. Din păcate, acum violența este la ordinea, de zi, uh, ordinea zilei. E greu să ne închipuim că Mubarak va sprijini tranziția altfel decât retrăgându-se, uh, demisionând. În Tunisia, poate că aveam de-a face cu auto autoritarism, cu corupție, dar aveam și eh, tendințe vestice acolo. Din păcate, în Egipt eh, îi avem pe frații musulmani care încearcă să acopere vacuumul apărut. Eh, influența lor ar putea să fie un dezastru atât pentru Egipt, cât și pentru Israel, cât și pentru operarea canalului de Suez. Prin urmare, în Egipt trebuie să ne asigurăm că asigurăm ordinea și stabilitatea și că îi combatem pe cei care doresc să, să uh, propage violența. Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii și toate centrele noastre trebuie să lupte pentru a-i sprijini pe cei care formează noi partide dem uh, democratice și moderate. Trebuie ca aceste partide să-și asume responsabilitatea organizării unor alegeri liberi. De asemenea, Mubarak trebuie să renunțe la putere, iar partidul său trebuie să renunțe în cazul în care va fi învins la alegeri. Acum ne aflăm într-un moment tensionat istoric în zona uh, Africii de, de Nord. În uh, Turcia, Indonezia, Bangladesh există modele care ar putea fi urmate de către Tunisia sau Egipt. Din păcat, din uh, Uh, să sperăm că uh, democrația va fi cea care va lua puterea, practic, în aceste state. Avem uh, o întrebare pentru domnul Tenac, dacă domnul Tenac dorește să răspundă. Domnul Beller are 30 de secunde la dispoziție pentru a pune această întrebare. Aș vrea numai să-i spun domnului Tanoc că eu condamn atitudinea sa față de cei care protestează astăzi și vreau să uh, repet ce a spus domnul Convendit. E vorba despre o revoltă populară, pentru că oamenii suferă acolo de o sărăcie extremă. Și noi, în numele unei anumite stabilități, am susținut uh, pe acești dictatori pentru că vroiam să nu existe riscul uh, um, extremismului islamist, dar acești uh, dictatori au menținut pe oameni în sărăcie. Oare nu ai dreptul să te revolți atunci când trăiești în sărăcie extremă? Domnul Tanac. Cred că am fost cât se poate de concret. nu îmi doresc un teocrat care să conducă vreunul dintre statele din zonă. Vreau un uh, liberal, un democrat care să fie dispus să ia parte la alegeri libere, bineînțeles, și, de asemenea, uh, situația economică, șomajul din Egipt și Tunisia reprezintă o problemă mare cu care trebuie să ne confruntăm. Însă nu, asta este, uh, nu acesta este subiectul pe care îl discutăm acum. Acum trebuie să ne asigurăm că va exista o tranziție stabilă spre o uh, democrație viitoare în aceste uh, țări. Domnule Tenoc, re- referința dumneavoastră la liberali și democrați ne-a bucurat, i-au bucurat pe unii dintre colegi. Cred că va trebui să vă explicați poziția mai târziu. În numele GUE urmează doamna Vergia pentru două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Nu aș vrea să vorbesc despre trecut, însă aici se fac declarații care mă miră. Luni de zile, numai noi și câțiva deputați verzi ceream să se discute despre situația din Tunisia. Domnule Convendit, aveți dreptate. Există foarte mulți viteși care se arată după război în Tunisia. Cum spuneam, nu vreau să vorbesc despre trecut și așa cum am spus și în rezoluția noastră, trebuie să ne gândim mai întâi la viitor. Trebuie să evităm orice amestec în treburile interne ale acestor țări. Nu noi, europenii, trebuie să spunem cum vor fi uh, guvernele din aceste țări și cine va face parte din aceste guverne. Poporul din Tunisia s-a eliberat prin propriile forțe. Dați-le voi să se exprime și uh, ajutați pe drumul pentru a obține, a cuceri democrația. Toți cei care sunt conștienți de situația din Tunisia știu că trecutul încă n-a uh, murit și că sunt unii care trag sforile din culise. Este foarte greu să treci de la dictatură la democrație. Condamnați toate formele de violență, dar nu uh, mulțum, nu vă mulțumiți numai cu un apel lansat pentru oprirea violențelor. Violența, indiferent de tabăra care s-a făcut vinovată de ea, trebuie condamnată. Cereți popoarelor din Tunisia și Egipt ce vor, dar nu le impuneți dorința dumneavoastră. Ați vorbit despre discuția cu ministrul de afaceri externe, dar ați mai adăugat și nu vi s-a cerut acest lucru, că vroiați să măriți uh, accesul produselor Uniunii Europene pe piața acestei țări. Mi se pare că este uh, un lucru nepotrivit de spus într-un aseme- asemenea condiții. Da, liberalizare, uh, liberalizarea economică din Tunisia a permis numai familiei lui Ben Ali să se îmbogățească și în plus cu ajutorul Uniunii Europene. Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de fermitate Uh, mai ales în ce privește respectarea drepturilor omului. Am pierdut mult din credibilitatea noastră în aceste țări. Acum trebuie să arătăm că îi sprijinim pe democrați și să condamnăm uh, orice formă de dictatură. Vă mulțumesc în numele grupului EFD, domnul Provera, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. În Maghreb se schimbă regimurile. În urma acestei crize și apar o mulțime de probleme care sunt greu de rezolvat. Există speranțe, dar există și riscuri. Oare se poate ca aceste regimuri autoritare să fie înlocuite cu regimuri teocrate, agresive uh, și care destabilizează situația, respectiv regimuri uh, fundamentaliste uh, musulmane? Să nu uităm ce s-a întâmplat în Iran, unde a pornit o revoluție, dar până la urmă ea a fost sortită eșecului. Mai există un alt pericol, și anume răutățirea situației economice din regiune cu o creștere mai mare a șomajului a tinerilor și, prin urmare, fluxuri migratorii mai mari. Ori noi nu mai putem să primim pe acești noi imigranți. Aceste evenimente demonstrează că politica euromediteraneană nu și-a făcut treaba și avem nevoie o politică de cooperare care să fie diferită de ce am făcut până acum, pentru că fosta noastră politică de cooperare nu a creat condițiile necesare pentru democrație și dezvoltare. Criza economică este deja gravă, cum spuneam, și avem instabilitate socială în plus, nu există instrumente care să reprezinte interesele populare, precum presa liberă, sindicatele, uh, pluralism politic, asociații, statul de drept și egalități, uh, șanse egale pentru toți. Trebuie să ajutăm țările din regiune din, uh, și acesta trebuie să fie principalul nostru scop și să facem acest lucru prin intermediul unor ajutoare financiare și nu numai. Avem nevoie de uh, regimuri care să nu fie autoritare, ci care să se bazeze pe participarea tuturor categoriilor societății și pe instituții democratice. Mulțumim, acum are cuvântul doamna Sinclair. Mulțumesc, domnule președinte. Când uh, mă pregăteam uh, pentru această dezbatere în Libia și pentru delegația de care, la care voi participa, m-am gândit la binele poporului tunisian. Uh, trebuie ca uh, valorile lor, uh, identitatea, libertatea lor să fie respectată și eforturile de a crea un stat de drept. Oamenii așteaptă schimbări și așteaptă ajutor, ajutor fără condiții. Mă bucur de faptul că domnul Bendit a preluat sugestia pe care am făcut-o la delegație în această dimineață în legătură cu ce s-a întâmplat în legătură cu banii Uniunii Europene de-a lungul anilor Uh, reprezentantul nostru acolo a spus că banii au fost investiți în reforme. Ce fel de reforme? Dacă ar fi fost făcute reforme, oamenii uh, nu s-ar fi uh, răzvrătit. Am putea să primim răspunsuri și am dorit ca guvernul de tranziție să investigheze unde au ajuns fondurile europene, să se asigure că fondurile europene vor fi bine cheltuite pe viitor. Mulțumesc. Trecem la următorii vorbitori. Are acum cuvântul domnul Casulides, două minute numele PPE. The Arab World... Vă mulțumesc, domnule președinte. Lumea mediterană se bucură de sprijinul nostru dintotdeauna. Am uh, promovat întotdeauna democrația, libertatea mass mediei, respectul drepturilor omului, justiția independentă și buna guvernanță. Dar Întotdeauna am spus că toate acestea ar trebui să nu fie impuse din afară, ci să fie uh, create din interior. Cetățenii din Tunisia au reușit să facă lucrul acesta, au reușit să își câștige libertatea și democrația. Autoritățile tunisiene, tunisiene trebuie să respecte voința poporului și trebuie să treacă fără întârziere la un proces de democratizare uh, Uh, trebuie să condamne corupția și uh, tortura care au fost caracteristicile regimului trecut. De asemenea, cetățenii Egiptului au luptat împotriva glo- gloanțelor, au cerut demnitate, au cerut emancipare. Democrație, apropo, nu înseamnă alegeri. Democrația înseamnă mult mai mult decât atât. Bineînțeles că sprijinim cetățenii egipteni, egipteni și le cerem conducătorilor lor să asculte de popor, să nu devină un uh, obstacol în atingerea aspirațiilor poporului. Acum către oficialii europeni. Mă adresez doamnei înalt reprezentant și reprezentanților Consiliului. Uh, este o dezamăgire ascultându-i pe președintele Obama și pe doamna Hillary Clinton, vorbind răspicat, în timp ce Uniunea Europeană rămâne undeva în plan secund, abia cu un glas abia auzit. Urmează doamna de Kaiser pentru două minute. Merci, monsieur. Vă mulțumesc, domnule președinte. În unele momente trebuie să știi să-ți alegi tabăra. De atâtea ori spunem acest lucru în Uniunea Europeană și acum alegerea este clară pentru toată lumea. Nu putem decât să fim de partea libertății, de partea poporului. Exact acum când vă vorbesc, muzeul uh, antichităților din Cairo a luat foc și se dau lupte în stradă. N-am vorbit destul de răspicat și de clar pentru Egipt. Mubarak trebuie să plece. Mubarak așa cum e el și respect uh, ce a făcut în trecut, el nu este capabil să asume tranziția politică. Nu putem să, ce- să cerem așa ceva. E o adevărată nebunie. Și nu putem să lăsăm uh, clanurile pro-Mubarak să se uh, uh lupte cu clanurile pro-El Baradei. Trebuie să ne asumăm răspunderea. În ultimele zile, în ultimele nopți, m-am tot întrebat unde am făcut noi o greșeală mare și greșeala magistrală a fost că am susținut regimuri corupte în numele stabilității și am dat uitării dreptatea socială și aspirația către libertate pentru libertatea popoarelor. A venit momentul să reparăm această greșeală. A doua greșeală și regret, dragi colegi, este că noi nu am înțeles islamul politic. Nu spun că e greșit că nu am acceptat islamul politic. Există o mare diferență între teroriști uh, funde, fundamentaliști și anumite partide precum cea a fraților musulmani. Noi trebuie să facem distinția dintre toate aceste mișcări. Acum noi am creat toate condițiile favorabile pentru venirea la putere a anumitor fundamentaliști, a anumitor extremiști și teroriști. Trebuie să învățăm din trecut, trebuie să ne gândim la istoria acestor țări precum Tunisia și Egiptul. În aceste țări exista o structură laică, femeile aveau drepturi, existau constituții laice, unde nu exista șaria. Avem posibilitatea să construim democrații cu partide foarte diversificate, nu trebuie să uh, dăm cu totul la o parte această alternativă. Trebuie să respectăm cre uh, diferitele uh, credințe religioase și diversitatea politică, să nu ne fie teamă de ele. Mulțumesc acum are domnul Macmillan Scott. The... Mulțumesc, domnule președinte. Cred că problema astăzi, problema cea mai urgență, urgentă o reprezintă situația din Egipt. În 2005 am fost președintele unei uh, misiuni de observare a alegerilor din Egipt. Ni s-a cerut să participăm la prima tură și la a doua tură a alegerilor. Prima tură uh, a fost atât de haotică și a fost atât de prost organizată încât am luat decizia să nu participăm la al doilea tur de scrutin. Uh, o țară e condusă de 32 de ani de către un dictator, uh, Hosni Mubarak, care are uh, prerogative absolute și care conduce țara într-un mod total arbitrar. Cu toții am recunoscut că, că tot ce s-a întâmplat pe străzi în Egipt a fost extraordinară, însă am uh, recunoscut că uh, Mubarak uh, simte că e sprijinit nu numai în Egipt, ci și pe, în alte părți în lume. Și am recunoscut și faptul că Uniunea Europeană nu are puterea militară necesară să intervină. Avem doar puterea morală. Doamna Ashton a vorbit foarte interesant în această dezbatere, dar nu are o baghetă magică. Da, trebuie să să folosim uh, diplomația cu adevărat, dar trebuie să vorbim cu o voce. Problema Europei este că nu vorbește la unison uh, și mă refer la nivelul uh, doamnei Cathy Ashton și a altor liște, lideri prim-ministrii Franței și Germaniei au emis declarații diferite. Haideți să vorbim împreună, să ne spunem împreună poziția, să spunem că sprijinim democrația și drepturile omului nu numai în Europa, ci în întreaga lume și mai ales acum în zona Mediteranei. Mulțumesc, doamna Brandner, în numele verzilor. Vă mulțumesc. Doamna Ashton, vă cer încă o dată să ne prezentați lista beneficiarilor de fonduri europene din aceste state. Există temeri că și uh, reprezentanții clanului Ben Ali au, au beneficiat de aceste finanțări europene. Avem nevoie de răspunsuri cât se poate de clare. Avem nevoie de trimiterea unui nou uh, șef de delegație în Tunisia pentru a obține aceste rezultate. Ce am aflat astăzi? Strategia europeană din Tunisia nu trebuie să fie revizuită. Ar trebui numai să ne alegem mai bine partenerii. Însă, sectoarele în care vrem să acordăm ajutor sunt cu atât mai pertinente astăzi și eh, chiar dacă vi se pare incredibilă această declarație, repet și în engleză, nu trebuie să ne modificăm uh, sectoarele în care acordăm ajutor Tunisiei, dar uh, pe de altă parte cred că ar fi bine să schimbăm șeful delegației de la fața locului. În plus, cred că trebuie să acordăm ajutor femeilor în tranzit. De ce nu organizați o, conf- o conferință la care să participați și dumneavoastră, o, o conferință în care să accentuați importanța femeilor în timpul tranziției, în care să accentuați de asemenea importanța implicării femeilor în uh, în asigurarea unei tranziții laice în aceste state. Ar fi foarte bine pentru dumneavoastră. Mulțumesc. Urmează domnul Pietrovski. Doamnelor și domnilor, protestele din Egipt și uh, Tunisia, în special cele din Egipt, sunt acum în atenția tuturor forțelor politice din lume. Există mai multe mai multe scenarii. Luarea puterii de către forțele democratice într-o manieră pașnică sau, al doilea scenariu, violența, caosul, haosul. Și, de asemenea, există posibilitatea folosirii uh, armelor nucleare. Este o situație absolut volatilă. Oamenii din uh, Sudan care au fost privați de democrație sunt hotărâți să schimbe regimul de acolo și tocmai de aceea Uniunea, uh, Uniunea Europeană și Parlamentul European ar trebui să aibă o poziție comună și trebuie să se implice în uh, recrearea sta, stabilității în zonă. Să nu uităm rezoluția cu privire la persecuția creștinilor din zonă. Aceea, s-a aplica și Egiptului. Prin urmare, trebuie să trimitem cât mai curând cu putință o misiune de observație în uh, Egipt. Mulțumesc. Urmează domnul Mayer pentru un minut. Aston, la Uniunea Europeană trebuie să revisar su politica de vecindat. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană trebuie să-și uh, treacă în revistă politica de vecinătate. Doamne, așa, e adevărat că am dat uh, impresia că eram mai uh, ocupați de acordurile de liber schimb decât de uh, interesele popoarelor respective și despre dezvoltarea lor economică și îmbunătățirea nivelurilor de viață că e vorba despre regimul al lui Ben Ali sau al lui Mubarak, nu asta este important, ci felul în care a reacționat în general Uniunea Europeană față de schimbările pe care le cere poporul. Acolo se așteaptă sprijin din partea Uniunii Europene, că e vorba despre poporul din Tunisia, din Maroc, din Iordania sau din Yemen. Atât de mulți oameni care nu mai suportă această autocrație, nu mai pot să facă față acestei crize, a, căror, um, a, a cărei principale victime sunt cei mai săraci. Trebuie neapărat să modificăm politica noastră de vecinătate. Mulțumesc, domnul Belder, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Nu e de mirare că evenimentele din Tunisia și din Egipt sunt uh, atent uh, urmărite și în Iran. Și noi uh, sprijinim aceste mișcări de stradă. Ce mi se pare mie interesant e faptul că regimul din Iran salută toate aceste revoluții care a început uh, pentru prima dată în Iran în 1979, uh, iar puterea din uh, Iran se zugrăvește ca un fel de instigator sau care se află la originea acestor mișcări de protest care au avut loc în Tunisia sau în Egipt. Teocrații iranieni dau dovadă de optimism și Uniunea Europeană nu ar trebui să subestimeze pericolul, pentru că o mobilizare a statelor arabe uh, nu ne va permite să ținem cont cu adevărat de ce vor egiptenii și uh, tunisienii. Domnul Clay are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce se întâmplă în țări precum Tunisia și Egipt sunt uh, evenimente cu o foarte mare valoare simbolică. E bine atunci când poporul poate să îi răstoarne pe dictator, dar întrebarea pe care ne punem acum este ce va veni în locul acestor dictaturi. Toată lumea spune că dorește să se facă o democratizare a lumii islamice, dar, din păcate, de multe ori, uh, atunci când se dă de ales acestor popoare, uh, ajung la putere regimuri um, um, islamiste și atunci nu e bine să ai mai multă democrație. Noi nu ne dorim ca puterea să ajungă uh, pe mâna fraților musulmani și asta în plus cu ajutorul Uniunii Europene pentru că ei vor face să se nască un nou stat teocratic din, uh, în această regiune și vom asista la o repetare a scenariului din Iran. Fiți atenți atunci când uh, alegeți, îi alegeți pe partenerii noștri de discuție și atunci când acordați asistență. Să nu uităm că va fi esențial atunci când ne vom alege tabăra și nu lăsați uh, uh, ca grăunțele uh, islamismului fundamentalist să poată să dea roade. Domnul Pötering acum are cuvânt. Domnule președinte, doamnă înalt reprezentant, stimați colegi. Reacția noastră la evenimentele din lumea arabă trebuie să rezulte din uh, ideile pe care le avem vis a -vis de oameni. Toți oamenii, indiferent de religia lor, au exact aceeași demnitate și au același drept de a trăi în demnitate. Și dacă lucrul acesta este corect, atunci ce rezultă de aici? rezultă că dreptul pe care îl merită oamenii din lumea arabă este aceea de a trăi într-o societate liberă și democratică. Și tocmai de aceea, astăzi, misiunea noastră, responsabilitatea noastră, obiectivul nostru pe viitor este acela de a-i sprijini pe oamenii care din lumea uh, arabă care luptă pentru democrație și pentru libertate. Noi suntem solidari cu musulmanii pașnici din lumea arabă. Doamnelor și domnilor, am făcut deja o greșeală în trecut. Am închis ochii în fața ororilor comunismului. Spuneam că avem nevoie de stabilitate. Dar nu trebuie să repetăm această greșeală pentru că stabilitate înseamnă libertate și democrație și acest tip de stabilitate trebuie să-l sprijinim noi. Nu știam că în Cairo se, se trage. Până acum armata a fost uh, de, mai degrabă de partea cetățenilor, atât în Tunisia cât și în Egiptia, uh, Egipt. Însă, dacă E adevărat că acolo se, se trage să ne amintim ce s-a întâmplat în Europa. În 53 s-a tras în Germania, în 56 s-a tras în uh, Ungaria. Să ne amintim Revoluția de Catifea și să ne amintim că acolo, după gloanțe, s-a ajuns la, uh, la uh, o nouă libertate. Noi trebuie să sprijinim acest, această libertate, această evoluție, noi, în calitate de Parlament European. Urmează domnul Svoboda. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Ashton, se spune că nu putem învăța din istorie, însă măcar ar trebui să încercăm. S-a vorbit despre Iran, domnul Cohn-Bendit uh, ne-a ne-a amintit, ne-a dat câteva răspunsuri în ceea ce privește Iranul, dar n-a spus lucrurilor pe nume. Ce am făcut noi atunci în Iran? Am sprijinit poliția, am sprijinit dictatura, am tolerat-o. Bine, nu noi aici, ci uh, Regatul Unit, uh, Statele Unite ale Americii i-au sprijinit pe cei care vroiau, ci că o revoluție pașnică. Bine, am avansat astăzi, până astăzi, dar nu suficient de mult și tocmai de aceea nu pot decât să fiu de acord cu antevorbitorul meu. Trebuie să îi sprijinim pe aceia care au început această revoluție. Nu erau islamiștii. Să fim încântați de faptul că avem această șansă. Să, să fim încântați de faptul că cei care au demarat aceste uh, revolte au fost nu islamiștii, ci cetățenii Uh, simpli, cei care nu erau mulțumiți de situația economică, de situația uh, politică, cei, ei erau cei care dorea, doreau uh, democrație, democrația. Și, stimați colegi, haideți să ne, să ne amintim că strategia noastră pentru vecinătate se, s-a bazat tocmai pe stabilitatea din zona respectivă. Noi avem nevoie de pace în uh, Orientul uh, apropiat. Speram că uh, Uh, stabilitatea în Orientul apropiat se va păstra datorită dictatorilor din zonă. Însă lucrul acesta nu este posibil și tocmai de aceea trebuie să spunem lucrurilor pe nume într-un final. Pacea și stabilitatea acolo va exista doar dacă nu vom mai avea parte de dictaturi, ci de libertate și democrații. Doamnă înalt reprezentant, trebuie să spunem lucrurile acestea cu un glas forte, trebuie să fim clari și fermi, trebuie să vorbim atât de tare încât uh, diferitele voci ale miniștrilor de externe ai noștri să nu mai fie auziți, să nu mai fie auzită vocea lui uh, Hillary Clinton, ci să fie auzită doar vocea doamnei Le- uh, Ashton. Noi asta așteptăm de la dumneavoastră și vrem să spuneți lucrurilor pe nume. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Urmează domnul Kazak. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Остин, уважаеми колеги, протестите в Tunisie... Domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă înalt reprezentant, stimați colegi. Protestele din Egipt împotriva nedreptăților sociale, împotriva corupției, împotriva violenței uh, toate protestele împotriva încălcărilor flagrante ale drepturilor omului ne arată în mod clar că oamenii își doresc schimbarea. Și asta ne amintește de căderea comunismului în uh, Europa de Est. Asta se întâmpla în 1989. Solicitările cetățenilor egipteni și tunisieni sunt clare. Trebuie să sprijinim aceste solicitări. Ele sunt, vizează pluralismul, libertatea presei și, de asemenea, respectarea drepturilor omului. Și tocmai de aceea, doamnă Ashton, Trebuie să ne regândim politica externă, să pornim de la valorile noastre. Trebuie să sprijinim mișcarea înspre democrație. Trebuie să respectăm dorința cetățenilor din Egipt și din Tunisia. Vă mulțumesc. Doamna Hautala. World. Domnule președinte, în urmă cu 60 de ani uh, s-a obținut independența Uh, de la colonialiști și iată acum asistăm la o a doua revoluție, care se întâmplă chiar sub ochii noștri. Este momentul în care Uniunea Europeană trebuie să își aleagă tabăra, dacă dorește să fie în tabăra bună sau tabăra rea istoriei. Trebuie să ajutăm o societate uh, civilă independentă să fie creată în lumea arabă. Bugetul european ar trebui să fie revizuit pentru a uh, face față provocărilor din Tunisia, care de 23 de ani a fost condusă de un dictator. Acești oameni din Tunisia nu au uh, încredere în guvernul de tranziție. Are loc deja un proces de aflare a adevărului în uh, Tunisia, incipient, însă aș dori să uh, spun că Uniunea Europeană ar trebui să înceapă un astfel de proces, ar trebui să înceapă, pentru că valorile democratice în lumea arabă au fost tratate cu neglijență în ultimii ani de către Uniunea Europeană. Domnule președinte, e momentul pentru drepturile omului acum. Mulțumesc, domnul Strecek, un minut. Thank you, Mr. Chairman. I do... Mulțumesc, domnule președinte. Nu împărtășesc uh, opinia că revolta din Egipt e uh, condusă de forțe uh, uh, pro-democratice în stil european. Uh, cred că haosul uh, e văzut acolo ca o revoluție în calea schimbării Uh, reprezintă o, un pericol, dar uh, problema pentru noi europenii uh, o reprezintă faptul că această situație dramatică ar putea să fie instrumentalizată de către uh, islamiștii radicali. Dacă am asistat la o astfel schimbare radicală, Uniunea Europeană și uh, Uh, uh, Statele Unite ar pierde un uh, aliat moderat și procesul de stabilizare din această regiune ar fi periclitat. Egiptul s-ar putea să ajungă la un regim ostil Europei, Statelor Unite și Occidentului și s-ar putea apropia de Hamas. Poziția Uniunii Europene ar trebui să fie fermă și să fie de partea celor care luptă pentru libertate și care cu adevărat sprijină alegeri libere și democratice. Mulțumesc! Domnul Hagi Gheorghiu are cuvântul. Vă mulțumesc. Dragi colegi, o majoritate covârșitoare din Parlamentul European sprijină uh, revolta poporului egiptean. Și pe bună dreptate. Există anumite excepții, precum uh, antevorbitorul meu, însă atunci când faci politică, ai datoria să reacționezi la momentul potrivit și uh, să ții cont de evenimentele din actualitate. Ce am făcut noi în ultimii ani? Am injectat milioane și milioane de dolari pentru a susține regimul la putere în Egipt. Și nu am ținut cont de uh, faptul că poporul egiptean vroia să aibă acces la produsele de bază, la servicii de sănătate, la educație. Eu reprezint aici Ciprul, o țară care nu se află prea departe de Egipt. Urmăresc foarte îndeaproape ce se întâmplă acolo și sunt și eu de partea poporului egiptean. Mulțumesc, domnul Fontana, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamne Ashton și dragi colegi. E de dorit, așa cum au spus mulți dintre colegi, să ajungem la un viitor democratic în nordul Africii. O democrație precum cea din Europa. Există însă și amenințări și nu putem să le neglijăm. Să nu uităm atentatul împotriva creștinilor copți din Egipt, în aceeași țară, Egiptul. Și s-ar putea să ajungem la o dictatură în islam. M-a auzit, întreabă oratorul. Cred că temerile noastre justificate este că justificate sunt cauzate de faptul că într-o zi am putea să avem o dictatură în nordul Africii. Și de aceea ar trebui să ne asigurăm că în nordul Africii nu vor exista noi țări um, ostile uh, democrației în această zonă. Și această destabilizare nu poate decât să răutățească situația economică și să ducă la un val și mai mare de imigranți ceea ce va avea repercusiuni mai ales pentru țările din sudul Europei și de aceea cer Comisiei Europene și doamnei înalt reprezentant să fie atentă, să fie vigilentă la aceste aspecte. Mulțumesc. Acum domnul Madlener. Voorzitter, mevrouw Ashton, wees toch niet... Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna Ashton, nu fiți atât de naivă. Nici dumneavoastră, domnule Verhofstadt. Frații mul- musulmani își doresc șaria. Șaria nu e democrație. Frații musulmani, cel mai important partid de opoziție din Egipt, își, dore, uh, își doresc să atace Israelul. Doamne Ashton, nu fiți atât de naivă, nu mai spuneți că vreți un uh, viitor mai bun pentru Egipt. Nu negați uh, pericolul reprezentat de islam. Asta vreau să spuneți. Nu vreau uh, o doamnă Ashton naivă care să meargă în Egipt și să nu, mai, să nu facă nimic. Doamnă Ashton, priviți în ochi pericolul cu care ne confruntăm și avertizați și pe cetățenii uh, egipteni. Vă mulțumesc! Domnul Neighbor a ridicat uh, cartonașul albastru. Acceptați întrebarea sa? Aveți 30 de secunde la dispoziție. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-l întreb uh, pe stimatul coleg uh, următorul lucru. Cum poate democrația să înflorească într-o societate în care nu există instituții și nici o istorie democratică? Democrația nu apare pur și simplu așa din neat neant. Vorbim despre crearea de state democratice fără a fi creat instituțiile democratice necesare. Domnule uh, Madlena, aveți cuvântul? Da, domnule președinte. Nu pot decât să fiu de acord uh, cu uh, stimatul coleg. Da, democrația nu poate să apară așa din ant, dar cu toate acestea nu există vreo altă alternativă pentru Egipt. Nu pot să, să nominalizez pe cineva care să prea puterea în Egipt. Egiptenii trebuie să aleagă, să-și aleagă singuri conducătorii, dar trebuie să cerem uh, secularitatea. Uh, domnul Mauro. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnă Ashton, eu consid- niciodată nu am găsit că aveți afirmații prea îndrăznețe, dar e adevărat că istoria nu ne simplifică existența. Și sper că ceea ce voi spune eu poate să vă ajute. Primul lucru pe care vreau să-l afirm cu multă claritate. Statele nu sunt stăpâni pe viața propriilor cetățeni, ci numai trebuie să reprezinte o garanție atunci când un stat vrea să pună stăpânire pe viața cetățenilor, să se transformă în dictatură și asta s-a întâmplat în Tunisia și în Egipt. Pentru că după ce aceste țări au devenit independente, au ajuns la putere niște regimuri care s-au transformat în dictaturi și au rămas la putere zeci de ani de zile. O a doua observație pe care vreau să o fac este despre noi, despre Uniunea Europeană. Noi trebuie să acceptăm faptul că nu avem adevărată strategie politică pentru regiunea mediteraneană și procesul de la Barcelona a eșuat. Tot ceea ce se povestește despre acest proces politic sunt numai ficțiuni, nu este realitatea. S-au scris multe, dar nu s-a făcut nimic. Trebuie neapărat să vorbim în mod hotărât. Trebuie neapărat să lansăm această strategie și trebuie să facem la fel de multe lucruri ca pentru parteneriatul estic. Și așa cum am făcut chiar dacă erau politici trase de păr pentru zona Balcanilor. Și pentru asemenea strategie, ceea ce contează nu este să vorbești la unison, pentru că ce rost are să vorbești dacă tot nu spui nimic. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Panțeri. Domnul Panțeri. Doamna Ashton, am senzația că dumneavoastră nu sunteți pe deplin conștiente de ce se întâmplă în uh, regiunea mediteraneană. De fapt, nu sunteți uh, capabile să vă dați seama de ce au intervenit aceste schimbări și să vă dați seama de faptul că și noi suntem vinovați pentru că ne-am ocupat atât de târziu de ce se întâmplă în aceste țări. Trăim un moment istoric și noi avem o politică confuză și contraproductivă față de uh, Sud nu ne-am dat seama că clasele la putere s-au schimbat, nu ne-am dat seama de ce își doreau uh, clasele de mijloc și chiar și săraci din Egipt și din Tunisia. Și atunci când ei nu au găsit ajutor din, care să vină din partea noastră, s-au adresat altor țări. Nu e pur și simplu să susțin numai pe cei care protestează acum în stradă. Avem nevoie de o vedere de ansamblu, de aceea trebuie să ne sincronizăm politicile în Europa politica externă europeană trebuie să iasă din acest statut de politică semiclandestină și să joace rolul de actor principal pe scena internațională și trebuie cu adevărat să însoțească toate procesele de tranziție spre adevărate democrații. Avem nevoie de o nouă politică de vecinătate, de o nouă politică de securitate pentru regiunea Mării Mediterane și trebuie să dăm dovadă de mai multă disponibilitate, disponibilitatea întregii Europe pentru a face față chestiunii din această regiune. Și avem nevoie de politici precum cele duse de Statele Unite ale Americii și ale Turciei. Trebuie neapărat să schimbăm modalitatea în care acționăm. Și ar trebui ca Comisia să dea dovadă de multă uh, umilitate, de multă modestie și să recunoască că are nevoie să lanseze o nouă dezbatere despre strategia euro Europa trebuie să fie cu adevărat prezentă acolo. E un lucru indispensabil pentru Europa și trebuie să fim conștienți de acest lucru. Mulțumesc, doamna de Sanez, un minut și jumătate. Lumea se schimbă, lumea se mișcă, mai ales lumea arabă. 40% din populația sa trăiește sub pragul sărăciei și șomajul între tineri este cel mai mare în lume. Popoarele arabe aspiră la dezvoltare și la democrație uh, și aceste două elemente, elemente merg mână în mână. În Tunisia, ca și în Egipt, aceste popoare și-au luat destinul în mâini pentru a impune schimbarea la care au uh, dreptul. Aceste mișcări, în ciuda tuturor provocărilor. Așa cum s-a văzut astăzi încă la Cairo, uh, în pofida tuturor uh, problemelor, această mișcare nimeni și nici cum nu o va opri. Apropo de Tunisia de ieri și de Egiptul de astăzi, s-a auzit o voce, vocea Statelor Unite, care Uh, au trecut uh, în tabăra democraților. Eu cred în Europa, dar cred că nu are un sens omenire decât dacă și ea se situează în mod hotărât în tabăra democraților. Aș fi dorit, aș fi visat ca această Europa să nu rateze această întâlnire și nu a făcut-o. Și nu numai din cauza dumneavoastră, dar și datorită temerii uh, liderilor săi care adesea preferă imobilitatea acțiunilor. La 20 de ani de la căderea zidului de la Berlin uh, trece trecem printr-un moment istoric. Vă rog să uh, vă dați seama de amploarea acestui eveniment pentru a nu rata uh, întâlnirea cu istoria lumii. Mulțumesc, domnul Epping, un minut. Oh, vă mulțumesc, domnule președinte, Domnule președinte. Tot ceea ce vreau să spun uh, s-a spus deja. Dați-mi voie tocmai de aceea să adresez o singură întrebare. Astăzi, uh, fostul premier britanic, Tony Blair, pe care probabil îl cunoașteți, lasă la felicitat pe Mubarak. Spunea că e o forță a binelui, e un curajos. Uh, domnul Blair ne avertiza că nu ar trebui să ne grăbim cu alegerile în Egipt. Știm care este poziția domnului Blair în procesul de pace din uh, Orientul Mijlociu. Care este părerea dumneavoastră cu privire la declarațiile sale? Domnul Button, pentru un minut. Uh, Vă mulțumesc. Doamnă președinte, marele pericol pentru Egipt și celelalte țări din uh, Orientul apropiat uh, este că, deși își răstoarnă guvernele actuale, uh, nu vor ajunge să aibă democrație, ci mai degrabă uh, alte regimuri autoritare, numai că acelea vor fi uh, extremiste, așa cum s-a întâmplat în Iran. E adevărat că e foarte bine atunci când oamenii oprimați pot să răstoarne de la putere guvernele care erau vinovați de această oprimare. Toate guvernele ar trebui să se teamă de o asemenea reacție din partea uh, cetățenilor lor. Însă, și indiferent de politicile a, uh, a, uh, aplicate într-o țară, până la urmă a, uh, dorința de libertate este triumfătoare. Însă ar fi păcat ca oamenilor de acolo să li se întâmple același lucru cum mi s-a întâmplat și nouă, și anume că am fost obligați să cedăm, să renunțăm la drepturile noastre de autodeterminare și de suveranitate în favoarea Uniunii Europene. Deci sper ca Egiptul și Tunisia să nu aibă aceeași soartă. Domnul uh, Brons. Mulțumesc, doamnă președinte. Ar trebui să aplaudăm cu toți uh, această răsturnare iminentă a unor regimuri opresive. Uh, dar ar trebui să știm și cu cine să le înlocuim ca și Irakul, Tunisia și Egiptul a fost condusă de uh, lideri uh, despotici uh, după standardele din Orientul Mijlociu, dar după aceleași norme e vorba de regimuri totuși liberale și pericolul e ca aceste regimuri să fie înlocuite de aceste democrații agresive pe plan social. Cei care și-ar dori să aibă loc o tranziție civilizată de putere în aceste țări se înșală, invită să se mai gândească o niciodată. Uh, dacă atrocitățile și războaiele civile vor răvăși aceste țări, s-ar putea să uh, fim obligați să trimitem ajutoare. Dar nu cred că este de datoria noastră să, traducem, să trimitem acolo militari care să fie uciși. Nu e menirea noastră să salvăm popoarele acestor țări și să le aducem în Europa. Mulțumesc, domnul David, un minut și jumătate. Thank you, Mrs. President. O mundo e a Europa, în particular. Vă mulțumesc, domnul președinte. Europa și lumea nu pot să rămână acum indiferente. Acum că ne confruntăm cu o asemenea amploare a revoltelor în uh, nordul Africii. Trebuie să recunoaștem cu toții legitimitatea mișcării de acolo. Cei care doresc democrație, libertate, trebuie să fie sprijiniți de noi. Trebuie să dăm dovadă de solidaritate. Asta am făcut și în cazul Europei de Est. În momentul de față ne confruntăm cu uh, un eveniment istoric, un eveniment istoric care se va transforma în realitate. Trebuie să spunem cu mare realism că s-ar putea ca islamismul să fie o soluție pentru situația socială de acolo. Trebuie să fim toleranți. Trebuie să sprijinim democrațiile solide și uh, să îi sprijinim pe cei care luptă pentru toți, nu doar pentru unii. Aceste evenimente trebuie să fie folosite pentru a putea ajunge la pace și uh, progres social. Aceste regiuni uh, din apropierea noastră, indiferent de coloratura religioasă sau politică, trebuie să fie sprijinită de noi. Trebuie să existe un consens între toate minoritățile din zon- zonă, indiferent de caracterul lor. În uh, portugheză există o, o mulțime de proverbe care ne amintesc de situația de acolo, dar nu are sens să intrăm în ele. În orice caz trebuie să găsim o nouă paradigmă, nu trebuie să dăm dovadă de extremism și uh, să sprijinim drepturile omului. Domnul Al-Kadraoui, pentru două minute. Uh, Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă Ashton, dragi colegi. Exact în momentul de față, în Cairo au loc confruntări violente între cei care sunt pentru și cei care se pentru Mubarak și cei care îi se opun. Trebuie să lansăm un apel către toți cei care îl susțin pe Mubarak uh, ca să se evite această vărsare inutilă de sânge. Este o ocazie nemai întâlnită ceea ce se întâmplă în această regiune a Africii. Poate că în sfârșit acolo va exista o democrație adevărată care va oferi șanse egale tuturor. Și noi ne dorim să existe mai multă libertate, mai multe posibilități de dezvoltare în această țară. Trebuie să recunoaștem faptul că în aceste țări lucrurile trebuie să evolueze, dar într-un climat cât mai clar, cât mai stabil avem datoria să fim în tabăra democrației și să spunem că procesul de tranziție trebuie să înceapă imediat, iar în Egipt trebuie să afirmăm cu claritate că Hosni Mubarak trebuie să plece de la putere, el nu mai are legitimitate, el nu poate să-și asume tranziția către democrație și trebuie să se organizeze în luna septembrie a anului în curs alegeri libere și democratice, însă pentru aceasta este nevoie de o schimbare a democrației și a codului electoral în Egipt și noi trebuie să ne asigurăm că va exista și uh, um, egalitate între candidați, astfel încât uh, cu toții să poată să se adreseze populației. Comisia are cu adevărat un rol de jucat, un rol constructiv. Suntem conștienți și de faptul că situația devine din ce în ce mai complexă. Armata a fost uh, salutată și lăudată pentru că și-a asumat un rol mai degrabă moderat, însă este un actor important în Egipt, chiar și pe plan social și economic și atunci este nevoie ca în plus de democrație să avem cu adevărat un, um, o reformă în ceea ce privește armata. Acum doamna Niț are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Am ascultat uh, cu mare atenție intervenția doamnei Ashton, dar și dezbaterea din această țară, eh, din această seară. Mulți au spus eh, dintre ei că am fost eh, puțin luați prin surprindere de ce s-a întâmplat în Egipt și în Tunisia. Pe mine m-a surprins să-i aud spunând aceste lucruri. Noi știam că aceste țări nu sunt democratice, știam că sunt conduse de regimuri dictatoriale, autoritare, care își țineau pur și simplu sub papuc popoarele. Și deci am decis să nu ne ocupăm de aceste probleme pentru că era modul cel mai bun pentru a ne asigura că avem în aceste uh, țări uh, stabilitate și în zona Mediteranei în general. Însă uh, și încă o dată am sprijinit regimuri corupte, regimuri dictatoriale și aceasta de dragul stabilității și pentru a evita haosul. Dar o astfel de politică duce la instabilitate și la un haos și mai mare și nu sunt uh, niciun fel de perspective pentru viitor. Deci sper că vom da dovadă de rațiune, vom aborda cu adevărat această problemă, vom uh, sprijini procesul de democratizare. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că trebuie să sprijinim partidele politici, politice din uh, Egipt și din uh, Tunisia, mai ales pe partidele cele mai slabe, pentru că în ultimii ani nu au putut să construiască structuri, au nevoie de ajutorul nostru dacă dorim să joace rolul și sperăm că alegerile din aceste țări în curând vor fi libere. Mulțumesc, domnul Van Orden, un minut. Uh, Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. În momentul acesta vreau să spun uh, că prea adesea sanctuarele reprezentat de vest a fost călcat în picioare de oameni care au venit în uh, statele noastre și mai apoi s-au întors acasă uh, luând în deșert toate valorile noastre. Să ne amintim că sărbătorim cea de-a 20, la 32-a uh, al aniversare de la întoarcerea de la Paris a lui El Khadraoui în, în uh, Iran. Același lucru s-a întâmplat și în Pakistan sau cu persoane din Pakistan sau din uh, uh, Egipt. Acești oameni și-au consolidat puterea, și-au cons- construit sistemele necesare și-au folosit cruzimea. Trebuie să punem capăt tocmai uh, acestei, acestui tip de formare a unor lideri de opinie uh, extremiști aici la noi în vest uh, și să i împiedicăm să se întoarcă în țările lor pentru a da lucrurile peste cap. Domnul Bonseniore. Signor Presidente, Doamnă președintă, împărtășesc ce au spus colegii mei de la PPE care au luat deja cuvântul. Și mi se pare că este cel mai important să subliniem faptul că evenimentele recente din regiunea mediteraneană ne-au surprins. În urmă cu numai câteva săptămâni nimeni nu s-ar fi așteptat la asemenea evenimente. Și Serviciul European de Acțiune Externă, condus de doamna Ashton, arată și el că a avut o mare slăbiciune, a, a avut lacune și nu a fost capabil să prevadă asemenea evenimente. Și acum mă întreb dacă chiar merită să cheltuim bani pentru un serviciu organizat precum este el acum. Eu cred că s-a dovedit că nu există niciun fel de politică europeană pentru țările din regiunea mediteraneană. Poporul și-a răsturnat guvernul și clasa conducătoare și acum își dorește alegeri libere și democratice și nu dorește și nici noi nu ne dorim să existe niște uh, uh, forțe noi extremiste care să vină la putere și care eventual să fie impuse din exterior. Trebuie să consolidăm democrația și drepturile omului prin mijloace legale și trebuie să ne asigurăm că cetățenii pot să trăiască în securitate mai mult ca niciodată avem nevoie de o regiune uh, mediteraneană uh, care să trăiască în pace și, prin urmare, Euromedul trebuie să se asigure că va uh, înfiripa noi relații cât mai adecvate spre binele tuturor țărilor din regiune. Mulțumesc acum, domnul Romera, pentru un minut. Señorías, doamnă președinte, democrații din Tunisia ne-au uh, dat o adevărată lecție, o lecție plină de maturitate. Uh, asistăm uh, la masacrele din Egipt. Cred că e foarte important ca Uniunea Europeană să vorbească cu o voce pentru a pune capăt acestor masacre și pentru ca libertatea și schimbarea democratică să aibă loc în uh, Egipt. În ce privește Tunisia, mă întreb ce putem face. Mai avem încă timp. Vom adopta mâine o rezoluție, vom trimite în rezolu- o, o delegație în această țară și sprijinul nostru Uh, sprijinul democratic pentru acest popor este foarte important, mai ales uh, în uh, Tunisia, dar și în Egipt și toate aceste țări care luptă pentru mai multă libertate. Putem merge și mai departe. Colapsul economic care ar putea să fie uh, Uh, cauzat de problemele din aceste uh, țări uh, va costa foarte mulți bani și mulți dintre dușmanii noștri și-ar dori ca Tunisia să arate altfel decât o vrem noi. Noi am dorit să schimbăm la o, asistăm la o schimbare a modelului în Tunisia. E sfârșitul erei coloniale și apariția unei adevărate independențe. Deci, independența economică a Tunisiei ne va permite, sperăm, să, ne, să luăm poziție pentru pentru ca Banca Europeană de Investiții să nu mai facă greșelile pe care le-a făcut în trecut. Și, doamna Ashton, e foarte important pentru că această decizie vă revine dumneavoastră și aceasta în regim de urgență. Doamna Șache, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Ashton, în momentul în care discutăm noi, cetățenii din Egipt sunt atacați, sunt împușcați de către poliția care ar trebui să îi protejeze. Oameni din diferite medii cer în Egipt democrație, bună uh, guvernanță și dezvoltare socială și economică. Poate că to- toate aceste obiective vă par cunoscute, pentru că acestea sunt obiectivele pe care Uniunea Europeană le uh, Uh, vizează în zonă. În ultimii 15 ani s-au investit acolo mai mult de un miliard de euro pentru atingerea acestor obiective. Deci cetățenii de acolo, practic, sunt de acord cu obiectivele noastre. De ce ne este atât de greu să-i sprijinim? E nevoie acum de, un, de o atitudine fermă din partea Uniunii Europene. E clar că acum Uniunea Europeană nu este capabilă să-și asume responsabilitatea. Vă rog să vă uitați la ce se întâmplă acolo și să-i sprijiniți pe oameni. Drepturile lor și credibilitatea Uniunii Europene sunt unite. Încă o problemă în, uh, sau încă un, uh, un aspect important în uh, eliminarea direct, dictaturilor sunt toate sistemele de telecomunicații. În Egipt a existat întotdeauna o cenzură puternică. Organizații și companii europene, practic, au ajutat la impunerea acestui tip de cenzură. Aș dori să vă, să vă cer să urmăriți, să analizați toată, toate, tot ajutorul dat de societățile vestice pentru la crearea unui asemenea climat în care drepturile omului au fost încălcate. Vă mulțumesc, domnul Poreba, pentru un minut. Vă mulțumesc. Doamnă președintă, doamnă înalt reprezentant, Uniunea Europeană a făcut mai multe greșeli în trecut. Și atunci când am tăcut în 2009, după ce Ben Ali a câștigat alegerile prezidențiale și a, a câștigat cu 90% și, și știam că aceste alegeri nu erau nici libere și nici democratice și noi n-am spus nimic. De asemenea, n-am făcut nimic atunci când s-a votat un nou cod penal în Tunisia și erau pedepsite penal activitățile ONG-urilor și a apărătorilor drepturilor omului. Nu mai putem să comitem asemenea greșeli. Trebuie să arătăm că suntem hotărâți să sprijinim restabilirea stabilității în regiune. Altfel, va fi foarte dificil. Numai dacă dăm dovadă de fermitate pentru țările din uh, nordul Africii, vom putea să restabilim statul de drept, uh, um, dreptul omului și libertatea de exprimare. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul, cred, domnul și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna înaltă reprezentantă, stimați colegi, în urmă cu un an discutam aici de relațiile pe care Uniunea Europeană le are cu Tunisia și pe atunci spuneam că drepturile sociale uh, cu care se mândreau uh, tunisienii trebuiau să fie însoțite de uh, progrese politice și în ultimile săptămâni am constatat că se înregistrează progrese politice în sensul în care revolta recentă e o exprimare foarte clară a dorinței de libertate. Egiptul e un caz separat și Egiptul e o țară uh, acum care evoluează, nu știm care va fi rezultatul și probabil că și în viitor vor uh, mai exista alte uh, țări care își vor uh, exprima în mod clar dorința de libertate. În același timp, așa cum am constatat în această seară, unii dintre noi se tem că acest vânt de libertate nu va duce la, la, la laicitate sau la menținerea ei, la moderare și la stabilitate și cred că trebuie să fim conștienți de faptul că se poate ca în săptămânile, în anii următori, în aceste regiuni să nu ajungă la putere regimuri politi politice care să fie stabile, să fie inspirate de către libertate sau de către moderare. E perfect posibil și cred că trebuie să ne pregătim și pentru această ipoteză uh, să se întâmple așa. Și în uh, acest sens, o încurajez pe doamna înalt reprezentant să pună strategia Uniunii Europene pe o traiectorie care deja a fost uh, trasată de către Comisie în 2005 pentru summitul de la Barcelona. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Arif, un minut și jumătate. Doamnă președinte, dragi colegi, până în prezent aveam această intuiție, cum că popoarele întotdeauna o iau înaintea elitelor. Și Acum sunt sigur de acest lucru, de aceea vreau să salut curajul și hotărârea de care au dat dovadă popoarele din Tunisia și din Egipt. Ei au arătat că valorile legate de drepturile omului și de democrație nu sunt numai pentru oamenii din Occident, ci sunt valori universale pe care toată lumea le împărtășește. Europa nu mai poate să continue să se înșele în această parte a lumii și să facă analize uh, false și să se lanseze în proiecte fără viitor. Aceste popoare așteaptă din partea noastră un răspuns pe măsura așteptărilor lor, pe măsura curajului de care au dat dovadă. Nu vor mile din partea noastră, din potrivă, vor să ne arătăm solitari și vor să fim responsabili. În aceste momente nesigure, nimeni nu-și dorește să fie haos, însă nimeni nu mai poate să accepte acest status quo. Trebuie neapărat să însoțim această speranță care a apărut în Tunisia și în Egipt pentru beneficiul celor două țări, a popoarelor lor și pentru beneficiul nostru. Și închei spunând ceea ce spunea un poet, somnul națiunii noastre monștri. Aceste popoare uh, au dreptate. Ele s-au trezit pentru că acum și-au cerut dreptul la uh, mai multe și sperăm că și noi am fost uh, deșteptați de ce au făcut ei. Mulțumesc că acum are cuvântul domnul Lamstor. Ich würde Ihnen zurufen. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Ashton, fiți mai curajoasă. Mergeți acolo înainte de summit, vorbiți cu uh, reprezentanții guvernului, cu liderii opozițiilor, opoziției, întoarceți-vă la Bruxelles și mai apoi discutați cu ceilalți uh, miniștri de externe. Dacă doriți să mergeți la, în Tunisia, faceți-o. Arătați-ne că Uniunea Europeană este prezentă. Am auzit că deja americanii sunt la fața locului și, de asemenea, turcii. Doamnă Ashton, faceți toate lucrurile acestea, pe de-o parte. Pe de altă parte, bineînțeles, nu trebuie să săriți prin fiecare cerculeț care este prezentat în fața dumneavoastră, ca un cățelaș, cățeluș de circ. S-a făcut... Uh, s-a făcut uh, o comparație cu situația actuală și cea existentă din, uh, în 1989. Amintiți-vă luptele de, de atunci. De fapt, există o mulțime de caracteristici comune ale celor două evenimente istorice. De fiecare dată se dorea democrație, libertate, libertate de expresie. Însă, din păcate, să ne amintim că trecerea de la dictatură la democrație nu este chiar atât de facilă. Trebuie să existe o perioadă de tranziție, o perioadă de tranziție în care trebuie să avem grijă să-i sprijinim pe cei care vor bun, binele statului. Deci, uh, Uh, cu alte cuvinte, trebuie să sprijinim, trebuie să ne exercităm uh, influența, trebuie să spunem uh, nu dictaturii. Masacrul de astăzi este ultimul eveniment care pune capăt, un, sper eu, unui, eveniment, unui trecut dramatic. Domnul Karim. E un moment dramatic uh, care e uh, condusă de cei uh, din vechime, dar și cei care nu știu nimic despre Mubarak. Noi ar trebui să spunem că Egiptul nu ar trebui să fie și mai destabilizat decât acum, uh, că poporul egiptean ar trebui să își aleagă prin libera voință guvernul pe care și-l doresc. E corect, dar nu e suficient. Și uh, s-au lansat astăzi tot felul de apeluri și de avertismente în legătură cu un scenariu islamic care ar urma să tăbărească pentru noi, să ne ucidă pe toți. Uh, celor care uh, avansează acestor uh, argumente le-aș spune că se luptă pentru pentru regimuri dictatoriale și uh, nu se bazează decât pe o democrație foarte slăbuță și nu uh, pun niciun fel de preț pentru oamenii care și-au plătit, au plătit cu prețul vieții și al sângelui propriu atât în Tunisia cât și în Egipt. Au plătit cu viața, cu prețul vieții, uh, luptându-se pentru libertatea concetățenilor. Uh, și uh, libertatea lor e la fel de importantă ca a noastră. Cei care au coborât pe străzi, în ciuda uh, numărului foarte mare, reprezintă o minoritate mică care, din păcate, parte reprezintă o majoritate și mai mare și uh, tăcută. În altă uh, reprezentat nu e uh, momentul să asumăm riscuri neimportante. Mesajul dumneavoastră trebuie să fie ferm. Mubarak să plece acum. Domnul Busutil, un minut și jumătate. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că am fi putut uh, să facem mai mult pentru a arăta calea spre democrație în statele acestea, însă există un uh, lucru pozitiv uh, ce reiese din toate, din toate evenimentele acestea, și anume cetățenii de rând au luat uh, frâiele în mână și uh, au reușit să schimbe situația. De fapt, istoria este plină de uh, uh, intervenții ale vestului, intervenții în alte regiuni ale lumii care nu au făcut nimic altceva decât să înrăutățească situația decât și nu au îmbunătățit-o absolut deloc. Prin urmare, uh, nu trebuie să intervenim pentru a face, pentru a avea schimbări pozitive. Trebuie să ne întrebăm ce putem face în momentul de față, uh, date fiind de evenimentele de la fața locului. Și eu cred că avem două opțiuni. Și anume, să ajutăm, să sprijinim democrația în aceste state, și anume instituțiile democratice, astfel încât ele să înflorească și să se dezvolte și să o facă într-o asemenea manieră încât extremiștii și noi dictatori să nu uh, poată să pună din nou mâna pe putere. Trebuie să ne gândim dacă politica noastră pentru uh, Mediterana a fost într-adevăr încărcată de substanță. Uh, ce s-a întâmplat cu Uniunea pentru Mediterana? Veți reacționa și nu veți acționa? Aceasta este întrebarea mea. Mulțumesc. Domnul Crocet. A venit momentul ca Europa să um, acționeze pentru a da un ajutor real poporului din Tunis și guvernului de tranziție pentru a relansa dialogul euromediteranean care a fost, uh, ca să spun așa, ruda săracă în ultimul an a politicilor din uh, Uniune. Pentru că explozia uh, de furie a tinerilor și a țăracilor din Maghreb și mai ales din Egipt a fost din cauza faptului că nu exista o adevărată distribuire a bogăților și că nu existau libertăți fundamentale. Noi ne-am arătat uh, incapabili să asimilăm evoluțiile și transformările sociale din acea zonă și nu am putut să dezvoltăm politici reale de progres și de pace. Trebuie să acordăm mai multă atenție drepturilor omului și democrației. Trebuie să existe mai mult dialog, mai multă colaborare și mai multe ajutoare pentru economia reală. De ani de zile, popoarele acestea ne privesc și de multe ori cu dragoste, pentru că considerau că Europa este un model de democrație și de dezvoltare trebuie să facem mai multe investiții, să trimitem mai multe ajutoare și să nu mai ne închidem ușile față de imigranți din Africa de Nord și să terminăm cu această politică rușinoasă cu țări precum Libia. Mulțumesc acum cu domnul Ziobro. Mm, Mulțumesc, doamnă președinte. Nu putem face o comparație între situația internă din uh, Tunisia cu cea din Egipt. Sigur că protestele au cauze uh, asemănătoare, dar implicațiile pentru situația internațională uh, vor fi diferite aceste schimbări din Tunisia ar putea să fie o oportunitate pentru viitor. Ar trebui să fim conștienți de situația din Egipt însă. Hosni Mubarak a reprezentat o adevărată garanție de stabilitate și răsturnarea lui și uh, faptul că opoziția care nu s-a putut dezvolta până acum a, uh, riscă să ajungă la putere uh, ar putea să împingă Egiptul în uh, mâinile sau în brațele frăților musulmane. Ar trebui să ne gândim la implicațiile internaționale ale unor astfel de evoluții. Alianța cu Hamasul, uh, de asemenea o politică ostilă față de Israel, uh, persecuția creștinilor. Ar trebui să ne întrebăm dacă e mai bine, aceste evoluții sunt mai bune decât uh, ostilitatea față de regimul lui Mubarak. Sigur că acest regim nu a fost perfect, dar ar trebui să ne gândim și la o altă alternativă, să vedem care ar fi soluția optimă pentru noi. Mulțumesc, domnul Milan Mon, în minut și jumătate. Vă mulțumesc. Evenimentele care au loc acum în Tunisia și Egipt sunt foarte importante. S-ar putea ca aceste evenimente să aibă loc și în alte state din zonă. Această regiune este foarte importantă pentru Uniunea Europeană. Este imediata noastră vecinătate. Avem prieteni acolo, avem aliații, avem relații bune cu statele din zonă. Însă Uniunea Europeană nu a reușit uh, să convingă autoritățile să ia măsurile uh, potrivite. Însă stabilitatea nu trebuie să fie un alibi pentru imobilism. Au fost necesare reforme în zonă. Noi nu le-am cerut. Acum cetățenii o fac. Mă bucur că luna trecută Consiliul a discutat această temă și a stabilit o poziție a Uniunii Europene. E de, sunt de acord uh, Uh, perioada de tranziție din Tunisia și Egipt merge în direcția cea bună, însă să ne amintim că în ultimele săptămâni Uniunea Europeană a fost total absentă de la acest uh, proces. Am auzit declarațiile doamnei Clinton, a lui Obama, de asemenea au existat uh, relații între militarii tunisieni și cei americani, Uniunea Europeană n-a făcut nimic. Avem tratatul de la Lisabona acum și ar fi trebuit, practic, să ne axăm pe rezolvarea acestei probleme, să ne implicăm și noi. Mă bucur, doamna Ashton, că mergeți peste două săptămâni în Tunisia, însă cred că ar trebui să prevedem uh, mai bine evenimentele, să începem să acționăm înainte ca lucrurile să se întâmple.

Domnule Gahler, Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă Ashton, stimați colegi. S-a spus deja de multe ori ce trebuie să facem acum. Există un consens în acest sens. Rezoluția noastră este clară în ceea ce privește Tunisia, însă trebuie să fie completată prin amendamente uh, pentru partea sa care vizează Egiptul. Cred că am uh, ținut uh, prea mult cu dinții de status quo. Dacă am fi luat în serios uh, valorile noastre, atunci e clar că am fi, ar fi trebuit să spunem lucrurilor pe nume în relațiile noastre cu Tunisia și Egiptul. Știm că uh, am uh, refuzat să criticăm în orice fel uh, guvernele trecute. Însă nu e prea târziu. În momentul de față avem o șansă de a ne schimba, de a ne spăla obrazul. Nici dictatură, nici uh, autoritarismul nu uh, asigură stabilitatea. Noi, deocamdată, am ajuns la o perioadă de tranziție acolo. Unii uh, se tem de ce se va întâmpla în zona respectivă, se tem că ar putea exista noi revolte în zone. Eu mă gândesc la Arabia Saudită, iar dumneavoastră, doamnă Ashton, ar trebui să spuneți lucrurilor pe nume. Dacă aveți păreri, nu îi așteptați înainte de a le exprima, nu așteptați declarațiile tuturor. Uh, Uh, celorlalți. Ceea ce s-a spus până acum de către Obama și Clinton cu privire la Tunisia și Egipt ar fi trebuit să spuneți dumneavoastră. Dumneavoastră ar trebui să formulați politica pentru viitor și să nu-i lăsați pe alții să facă lucrul acesta. Poate că săptămâna viitoare ați putea să vă deplasați la fața locului și să ne spuneți ce s-a întâmplat la Strasbourg. Domnul Howard, Howard. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca și ceilalți în această dezbatere, sunt foarte îngrijorat uh, în legătură cu protestele pașnice din Egipt, mai ales în lumina evenimentelor violente de astăzi uh, am urmărit uh, televiziunea Al Jazeera uh, toată ziua și am uh, constatat cu îngrijorare că șase jurnaliști au fost arestați. De asemenea, faptul că furnizorii de servicii mobile au, -au, au fost obligați să-și întrerupă activitatea și ultimii dintre furnizorii britanici prezenți acolo au fost sancționați. Aș dori ca liderii europeni să, să uh, repete ce au spus astăzi. Domnul președinte Sarkozy în 2007 a spus că aș dori să-i spun președintelui uh, Mubarak cât de mult îi apreciez înțelepciunea și felul în care conduce uh, poporul. E un prieten pentru noi, iar astăzi solicită tranziția. Alistair Dyer din Marea Britanie a spus că își dorește stabilitatea în Egipt. William Hakes și-ar dori ca alegerile să aibă loc, însă nu nu imediat acum solicită tranziția. În fine, sunt de acord cu un alta reprezentant, doamna Ashton. Europa este foarte bună uh, la alegeri, uh, democrație, uh, construirea societății civile. Oricare ar fi greșelile din trecut, doamna Ashton și cu noi ar trebui să vedem această criză din regiune ca ocazie pentru Europa, pentru a aloca resursele noastre pentru a duce la respectul, respectarea democrației și a drepturilor omului. Noi nu impunem valori europene, ele sunt cerute de către cetățenii din, uh, Tunisia, din Tunis și din Cairo și e de datoria noastră să le dăm uh, curs. Domnul Sonic, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Atunci când are loc o revoluție, există și pericolul ca dorința de democrație și libertate să fie acaparată de cei care sunt până la urmă dușmanii democrației. Noi nu avem nicio garanție că revoluțiile din Tunisia, Egipt și din alte țări nu vor fi folosite drept pretext pentru acapararea puterii de către uh, fundamentaliștii islamici, așa cum s-a întâmplat și în Iran este o, un moment istoric, dar și un, un moment de încercare pentru Serviciul European de Acțiune Externă. Acest serviciu trebuie să-și îndeplinească rolul pentru care a fost creat. Trebuie să spunem că ne dorim ca în aceste țări să existe pluralism politic și democrație. Și trebuie să ne facem autocritica pentru faptul că am sprijinit regimuri corupte. Banii noștri ar trebui să fie folosiți pentru a îmbunătăți nivelul de viață al cetățenilor și ar trebui acordate cu prioritate ONG-urilor, universităților și așa mai departe. Ar trebui să sprijinim, să finanțăm proiecte pentru tineret și pentru femei. Doamnă înalt reprezentant, politica noastră din această regiune a lumei a fost un adevărat eșec și ar trebui să putem să sprijinim Egiptul fără Mubarak în drumul său către o republică laică a Egiptului care își va respecta toate minoritățile. Mubarak trebuie să plece și a terminat mandatul. Mulțumesc acum domnul Vlasto pentru un minut și jumătate. Solicitare de respectarea regulamentului. Am ridicat cartonașul albastru pentru domnul Howitt și m-ați uh, ignorat dumneavoastră și serviciile dumneavoastră. Președinta, îmi pare rău. Uh, domnul Howitt, doriți să acceptați întrebarea domnului Sinclair? Da? Domnule Howitt, ați făcut câteva comentarii, ați citat uh, pe domnul Sarkozy, pe domnul Alistair Campbell, nu știu dacă ați fost în plen Uh, când cineva a vorbit de domnul Blair și ce spunea despre domnul Mubarak. Sunteți de acord sau nu sunteți de acord cu ce a spus domnul Blair? Domnul Howitt. Uh, eu sunt de acord cu ce am spus în discursul meu, respectiv că avem multe păcate din trecut la care ar trebui cu toții să ne gândim acum și să tragem învățămintele de pe urma lor. Dar asta nu ne împiedică pe noi, pe Uniunea Europeană, să uh, sprijinim Egiptul și lumea arabă în lupta lor pentru democrație și drepturile omului. Uh, colega mea, în ciuda părerilor diferite despre Europa, sper că împărtășește aceste, aceleași valori cu mine. Domnul sau doamna Vlasto, un, doamna Vlasto, numit și jumătate. Euh, S-au spus foarte multe, dar aș dori și eu să îmi exprim simpatia uh, față de popoarele din Tunisia și Egipția, uh, Egipt, care reprezintă un simbol de speranță pentru toți cei care apără libertatea, pentru toți cei aș dori să mă exprim condoleanțele față de victime. Uniunea Europeană s-a spus, uh, s-a remarcat prin absența reacției, ar trebui să uh, sprijine popoarele acestea două pentru ca uh, ele să înceapă reformele și să instaureze democrația. Uniunea Europeană a hotărât să îi însoțească pe liderii acestor popoare pentru a organiza o tranziție pașnică, pentru a pregăti alegeri pașnice, uh, echitabile și pentru a permite uh, prosperitatea și dezvoltarea și pacea socială în aceste țări. O economie care să permită tinerilor să-și găsească un loc de muncă. În fine, aș dori să spun că Uniunea pentru Marea Mediterană uh, are de făcut față unei mari încercări pentru că revoluția Iasomiei a declanșat un val în toate aceste state din Maghreb și din Orientul apropiat și mijlociu. Ar trebui să avem o strategie clară față de aceste țări, însă în fața acestor mișcări democratice legitime, Uniunea Europeană nu trebuie să se amestece în uh, afacerile lor, să sprijine uh, aspirațiile legitime ale acestor uh, popoare și stabilitatea. Domnul Svensson, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am discutat adeseori despre drepturile omului, despre libertățile fundamentale și respectul tuturor acestora. Însă adevărul este următorul. Altele sunt prioritățile noastre și anume prioritatea esențială este stabilitatea politică și de asemenea să nu uităm contactele politice. Și acum, dintr-o dată, uh, se pare că și lumea arabă își dorește drepturile omului și libertate. Și acum vorbim despre riscurile tranziției. Da, există riscuri. Nimeni nu se bucură uh, sau de ideea că frații musulmani vor lua puterea în Egipt. Însă știm cu toții că libertatea principiul statului de drept, uh, drepturile omului sunt drepturi ale tuturor cetățenilor. Toți cetățenii au dreptul la ele. Iar noi acum nu trebuie să fim pur și simplu observatori, noi, Uniunea Europeană, ci trebuie să uh, fim uh, inițiatori, să luăm inițiativa și să ne, să ne aducem aportul la clădirea democrației tinerii sunt cei care au pornit aceste revolte. Acest lucru este important. Poate că au făcut lucrul acesta datorită noilor uh, sisteme de comunicare. Haideți să nu uh, băgăm religia în uh, aceste mișcări. Nu! Oamenii de acolo își doresc libertate și drepturile omului. Și asta trebuie Uniunea Europeană să pună în prim plan. Doamna Zaborska pentru un minut și jumătate. Lady Ashton, Vă mulțumesc, doamnă președintă, doamnă înalt reprezentant. Am văzut cum s-a degradat în aceste țări uh, libertatea de exprimare, libertatea de cult și alte drepturi uh, fundamentale au fost încălcate. Regimurile totalitare nu pot să fie răsturnate de pe o zi pe alta și, deși se primeau semnale foarte clare din această zonă a lumii, Uniunea Europeană nu a luat atitudine și, ca de obicei, suntem ultimii care ne exprimăm. Atunci ne întrebăm de ce am creat uh, uh, strategia de la Barcelona pentru zona Mării Mediteranene. Nu aveam deja suficiente instrumente pentru țările din regiune și suficiente parteneriate să nu uităm că Uniunea Europeană a sprijinit aceste guverne, mai ales uh, pe calea ajutorului economic. Și acum se vorbește despre înghețarea activelor și despre felul în care trebuie să sprijinim opoziția. Oare nu suntem pur și simplu ipocriți? Noi am dat greș. Nu am respectat drepturile omului. Știm că acolo libertatea de cult, de exemplu, nu este respectată și s-ar putea să devină o armă foarte bună între mâinile teroriștilor. Există o adevărată amenințare pentru ca regimul, regimul totalitare noi să vină la putere și spun asta pentru că există multe alte țări în care ar trebui ca dictatura să fie resurată la putere. Mulțumesc acum domnul Strasser. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă înalt reprezentant, ați urmărit cu mare atenție dezbaterea din Parlament. Vedeți numitorul comun. Toată lumea vă cere, doamnă înalt reprezentat, să fiți mai activă, să vă ridicați vocea, să fiți mai activă, să fiți mai, să vociferați, să luați partea celor care luptă pentru democrație, libertatea presei, uh, drepturile omului. Tunisia, Egiptul și poate alte state se află în fața unei perioade dificile. Au nevoie de sprijinul nostru. Nu au nevoie de ceea ce spunea reprezentantul dumneavoastră în Tunisia, și anume o neschimbare a strategiei. Nu, din potrivă, strategia pentru Marea Mediterană, strategia pentru Orientul Apropiat trebuie să fie regândită, poate compilate. În orice caz, însă, uh, trebuie să se sprijine și să se ceară vehement organizarea a alegerii, de alegeri în aceste state. Poate că reprezentantul Uniunii Europene în Tunisia nu știe că Uniunea Europeană luptă pentru uh, ratificarea a patru convenții privind drepturile omului, de asemenea luptă pentru democrație, luptă pentru uh, alegeri libere. Acesta este procesul pe care trebuie să-l sprijinim și dumneavoastră trebuie să vociferați. Domnul Scuri, Scuria, pentru un minut și jumătate. Si, grație. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimată doamnă Ashton. Noi trebuie să ne folosim de această criză ca să vedem dacă Uniunea Europeană chiar vrea să aibă un rol pe plan extern sau nu. Politica externă este un lucru deosebit de serios. Trebuie să ai strategii, obiective clare și alianțe cât se poate de precise. Nu putem să ne permitem să facem turul uh, lumii și să ne prefacem că toate bune și frumoase. Tot ce s-a întâmplat în Egipt, în Tunisia și în alte țări din regiune durează de numai câteva săptămâni și este ca și cum cineva și-ar bate joc de noi pentru că uh, noi în continuare nu ne dăm seama ce se întâmplă și nu reacționăm suficient de repede. Spunem că vrem să apărăm drepturile omului, dar fiți atenți cum apărăm drepturile omului. Pentru că știm ce s-a întâmplat după ce iranienii l-au alungat pe Shah. S-au ales cu un regim și mai opresiv, și mai dictatorial. Eu îmi doresc din tot sufletul ca guvernul, uh, noul guvern din uh, Egipt, dacă el va exista, să aibă o atitudine mai echilibrată, mai ales în ce privește um, conflictul israelo-palestinian. Avem mai multă uh, democrație, bineînțeles. Pentru uh, Uh, uh, partea catch de ai, lorile spontane de cuvânt, uh, am primit foarte multe cereri și dacă doriți să fiți cât mai mulți de dumneavoastră care să primească cuvântul, vă rog să nu depășiți un minut, pentru că cred că cel mai important este să auzim și răspunsul doamnei înalt reprezentant. Mai întâi, domnul Vlasici. Vă mulțumesc, Doamnă președinte, da, doamnă înalt reprezentant, stimați colegi, Iată, în Tunisia și în Egipt tensiunea crește și ne-am fi putut aștepta la aceste evoluții, pentru că uh, problemele economice, dar și sociale au fost uh, ignorate uh, foarte mult timp de guvernele acestor state. Deci uh, e trist că au loc uh, aceste evenimente sângeroase, însă e clar că democrația e o dovadă că democrația sau forțele democratice trebuie sprijinite din exterior și de aceea Uniunea Europeană ar trebui să se asigure că folosește toate instrumentele pentru a-i uh, încuraja pe apărătorii drepturilor omului și a drepturilor religioase și trebuie să ne asigurăm Uh, că spunem sus și tare că nu vom permite uh, guverne militare. E foarte important să sprijinim drepturile omului în întreaga regiune și deci uh, societatea civilă și să sprijinim și opoziția și evoluțiile democratice și alegerile. Mulțumesc. Domnul Pașcu are acum cuvântul. The very fact that we discuss Tunisia or in... Tocmai faptul că discutăm despre Tunisia într-un moment în care Egiptul a ajuns la punctul de fierbere ne arată cât de în spatele evenimentelor suntem. Relațiile noastre cu publicul au fost timide. N-am făcut nimic altceva decât să cerem o stabilizare a situației, o aplanare a situației, asta în mijlocul unei revoluții. Chiar și așteptarea că revoluția va duce la societăți eh, bazate pe valorile noastre ignoră tocmai diferențele existente între situațiile noastre. Ce să, cum să reacționăm? În primul rând trebuie să înțelegem faptul că e o provocare, avem nevoie nu de competiție, cine vor, ia vor, uh, cuvântul mai devreme, și cine ajută cu, uh, cu succes. Doamnă Ashton, dumneavoastră uh, veți uh, putea să schimbați ceva doar dacă sunteți sprijiniți de întregul Consiliu. De asemenea, trebuie să nu mai fim preocupați de regimurile care vor rezulta la finele Revoluției. Trebuie să îi lăsăm pe oameni să decide. Domnul Baigel. Koncu revoluție Mulțumesc. După ce se va fi încheiat această revoluție de la Cairo, oamenii vor alege cine vor fi viitorilor lideri. Unii uh, speră că Mubarak va juca un rol pozitiv. El ar trebui să fie uh, un factor de stabilitate, dar pe mine acest lucru nu mă interesează. Evenimentele din Egipt ne arată ce rol marginal a avut Uniunea Europeană în regiune. Trebuie neapărat să reformăm politica de vecinătate. Avem nevoie de o strategie mult mai dinamică astfel încât să putem să soluționăm uh, conflictele înghețate din Belarus și Nagorno-Karabakh până uh, în alte regiuni ale lumii. Avem nevoie de o strategie pentru fostele țări sovietice, pentru regiunea Caucazului, pentru că altfel și uh, ei uh, se vor alătura acestui val de revoluție și, și dorim poate acest lucru. Trebuie să dați dovadă de ambiție și astfel noi vă vom sprijini. Doamna Benarat Atu. Merci, Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Eșten, după ce ați greșit și a susținut uh, regimurile dictatoriale de, din partea de sud a Mării Mediterane, sub uh, pretextul că ele reprezintă adevărate redute în calea uh, integrismului musulman, astăzi trebuie să fim la înălțimea aștept, uh, așteptărilor și evenimentelor istorice prin care trecem. Uniunea Europeană Uh, oratoarea își uh, cere scuze pentru întreruperi. Europa trebuie să condamne regimurile dictatoriale. Mubarak trebuie să pleacă acum. Trebuie să sprijinim democrația și procesul de democratizare. Uh, democrații care sunt hotărâte de către popoare și nu doar în conformitate cu viziunea noastră. Să fim modești, să fim smeriți, să nu facem o, o confuzie între democrație și laicitate. Democrația e în curs de afirmare în aceste țări. Sprijinul nostru financiar trebuie să îi, îi, instrumentele financiare trebuie să îi ă, președinta o întrerupe pe oratoare, doamna Matias. Obrigada, senhora presidente. Eu penso que estes dois Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cred că cele două state, precum și altele din zonă, ne arată că politicienii europeni se ocupă mai degrabă de afaceri și nu de democrație. Se ocupă mai degrabă de, de dictaturi și nu de populație. Sunt îngrijorată de situația din Egipt. Sunt uh, îngrijorată de înfruntările de astăzi. Nu trebuie să fim liniștiți în asemenea momente, ci trebuie să dăm dovadă de solidaritate. Trebuie să fim solidari cu milioanele de cetățeni aflați în Egipt, în Cairo acum, uh, oamenii săraci care nu mai vor să fie săraci, nu mai vor să moară de foame, vor să aibă democrație. Mubarak trebuie să dispară, regimul trebuie să dispară, trebuie să existe o cale pentru a reuși lucrul acesta fără, fără violență. După cum spuneam, trebuie să ne aflăm de partea populației. Nu trebuie să acceptăm uh, crearea de noi temeri. Am făcut același lucru în uh, Pol- uh, Portugalia și în Portugalia am reușit să ajungem la democrație. Vă mulțumesc, doamnă președintă, că mi-ați dat contul, domnul Pașca. Stimată doamnă înalt reprezentant, Serviciul European de Acțiune Externă are o multitudine de angajați și de specialiști Tocmai acești specialiști ar trebui să fie în stare să facă o evaluare competentă a situației, mai ales a ce, ce se întâmplă în Egipt, și să vă facă recomandări adecvate. Care sunt pașii de urmat pentru a-i ajuta pe oamenii de acolo? Dacă tot continuăm cu politica struțului, așa cum am făcut până acum față de ce se întâmplă în aceste țări, um, ne face să ne îndoim dacă Serviciul European de Acțiune Externă chiar are uh, competențele uh, pe care se laudă că le are. Doamnă uh, înalt reprezentant, am ezitat foarte mult pentru a da un răspuns politic cu situației din Tunisia și din Egipt. Și mă întreb de ce plătim toți acești specialiști cu atât de mulți bani dacă ei nu sunt uh, capabili să vă dea sfaturi competente. Domnul... Domnul Molzer, doamnă președinte, optimiștii sunt de părere că vom avea o, o revoluție în lumea arabă, o revoluție asemănătoare cu cea din estul Europei din 89. Noi întotdeauna ar trebui să luptăm pentru democrație. Ne-am bucurat dacă lucrurile ar fi așa. Într-adevăr, dar nu trebuie să uităm că noi, cei din vest am uh, tratat, am, am fost aliați ai celor mai groaznice dictaturi din uh, diferite zone ale lumii. Haideți să nu fim idealiști. Uh, Facebook ne ajută să demarăm revoluții, dar nu înlocuiesc lipsa structurilor democratice necesare pentru crearea unor democrații solide. Noi, europenii, ar trebui să luăm o poziție clară, să sprijinim uh, structurile acestea democratice, să le ajutăm să apară și ele mai apoi vor reuși să creeze relațiile sociale și economice necesare pentru democrație. Aceasta a fost ultima intervenție la Catch the Eye. Acum îmi întorc privirea către doamna Ashton, care va încheia dezbaterea. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte aș dori să spun sus și tare. Nu acceptez principiul că Europa a sosit cu întârziere sau a fost prea lentă. Noi primii am făcut declarații cu privire la Egipt și la Tunisia. În 10 ianuarie am vorbit pentru prima dată despre Tunisia, am făcut o declarație săptămâna trecută în legătură cu Egiptul, am fost înaintea tuturor. Nu este un concurs, nu ne întrecem unii cu alții, dar nu accept această critică. Nu accept nici critica că am acționat cu întârziere. Am avut contacte oră de oră cu cei din Tunisia și cu cei din Egipt, cu delegațiile mele, cărora aș dori să le mulțumesc pentru uh, felul în care au gestionat uh, această situație în ultimile săptămâni, dar cu și cu guvernele, cu serviciile, am fost tot timpul în contacte strânse. Uh, de asemenea ne-am ocupat și de alte chestiuni în același timp. Deci nu accept această critică că nu am vorbit suficient, că nu am făcut uh, suficient. Uh, accept că putem face mai multe și vă accept acest lucru pentru că mă întreb dacă mi-ați dat toate instrumentele prin tratatul de la Lisaboda, Poate că nu. Mi-ați acordat toate resursele financiare necesare. Poate că nu. Dar având în vedere acest context, am făcut tot ce am putut mai bine. Și în condițiile existenței Serviciului pentru pentru o acțiune uh, externă. Eu nu sunt cineva care merge să-și impună propria părere. Eu vorbesc în numele Uniunii Europene, vă ascult pe dumneavoastră, ascult statele membre și Comisia. E rolul pe care mi l-ați alocat prin tratatul de la Lisabona și aceasta voi face. Pentru că atunci când vorbesc cu ministrul de afaceri externe din Tunisia, care, printre altele, vă informez, a fost uh, la mine astăzi, a făcut prima vizită oficială în afara Tunisiei înspre Uniunea Europeană. L-am invitat și știe cât de important suntem noi, nu doar acum, dar și săptămâna viitoare și în lunile viitoare și anul următor. Când vorbesc cu ministrul de afaceri externe, reprezint Europa, vorbesc în numele Europei și știe că tot ce spun eu va fi sprijinit de către 27 state membre, poate și cu ajutorul uh, Parlamentului European și al Comisiei Europene. Și aceste lucruri au greutate pentru acești oameni. Când spunem ceva, transmitem un mesaj. E foarte important. Nu Uh, cum spun unii, vorbim cu aceeași voce la unison. Nu, e același mesaj, că e rostit de uh, cancelara Germaniei, de uh, președintele Franței sau oricine reprezintă cele 27 de state membre. Și de aceea luni se întâlnesc ministrii de afaceri, s-au întâlnit luni ministrii de afaceri externe și în urma conferinței de presă au luat poziție pe toate aceste chestiuni cu privire la vecinătate. Aceste concluzii sunt atât de importante pentru oamenii de acolo. Nu trebuie să pierdem din vedere acest aspect în tot ce facem și ce spunem. Sunt de acord cu dumneavoastră, într-adevăr, că trebuie să fim mai prezenți la fața locului. Și sunt de acord întru totul că trebuie să revizuim politica de vecinătate. O tot spun de mult. Trebuie să ne asigurăm că avem o abordare mai diversificată și că luăm fiecare situație de la caz la caz, că stabilim prioritățile cu poporul respectiv. Trebuie să sprijinim societatea civilă, trebuie să încurajăm democrația și drepturile omului și trebuie să abordăm chestiunile de politică externă. Da, sunt de acord cu dumneavoastră, asta încerc să fac și dacă vă uitați la ce am făcut în ultimile două, ă, trei luni, veți vedea că tot ce am spus a fost, s-a reflectat în nevoia ca politica de vecinătate să fie prioritatea cu numărul 1 după lansarea Serviciului pentru Acțiune Externă și că trebuie să fie mai inteligentă, mai bună și mai uh, să țină cont de nevoi. Nu pot să-mi asum răspunderea pentru ce s-a întâmplat înainte ca eu să-mi preiau funcția, dar asum răspunderea de a transforma ce am primit eu într-o moștenire pentru viitor cu care dumneavoastră să vă uh, mândriți. Și încep uh, cu ce am făcut acum și încă o dată mi-asum răspunderea și mă îndrept spre viitor. Dar nu trebuie să subestimăm, eh, subestimăm eh, evoluția foarte rapidă a situației. Sunt de acord și cu cei care au spus că democrația nu e un moment în timp, e un proces. Se construiește democrația aduni toate acele organizații, cooperezi cu oamenii pentru ca ei să înțeleagă în ce constau drepturile democratice, ce poate aduce democrația, care este transformarea pe care o aduce într-o societate. Am folosit acest cuvânt în uh, transformare, în concluziile Consiliului, pentru că eu cred în transformare, nu pentru azi, pentru mâine, ci pe termen lung. Și aceasta a oferit Europa vecinilor care au devenit partenerii noștri și uh, statelor noastre membre, a, Europa a oferit transformare transformare, e o transformare care va dura timp de generații și de aceea existăm noi. Noi nu vrem să avem reacții sau răspunsuri rapide. Noi încercăm să facem ceva pentru a conferi oamenilor și uh, copiilor, generațiilor următoare, schimbare durabilă. Bineînțeles, n-am uitat celelalte chestiuni. Urmărește ce se întâmplă în Iordania, am contacte și acolo. Urmăresc, bineînțeles, ce se întâmplă în Iran. Săptămâna trecută și chiar și înainte, în uh, negocierile cu iranienii am, uh, m-am exprimat. Știu, știți cât de mult mă preocupă drepturile omului din Iran, uh, tocmai datorită acestor chestiuni pe care le-am ridicat deja. Mă interesează cu siguranță procesul de pace din Orientul Mijlociu. Am vorbit cu George uh, Mitchell. Mâine ne vom întâlni cu premierul Fayed. Uh, se întâlnesc uh, la uh, sâmbătă la uh, ședința quartetului și eu voi fi președinte acestei ședințe. Nu am uitat toate aceste situații, nu am uitat nici uh, Albania, uh, în care uh, Miroslav Vajcek m-a reprezentat în această săptămână. Nu uităm toate celelalte probleme, nu uităm nici uh, chestiunile pe care uh, le-am dezbătut în această seară la Parlament. Și eu nu sunt responsabilă pentru ce a spus Tony Blair. Vin din același partid politic, am același limbaj ca el, dar nu sunt răspunzătoare pentru ce spune și nu pot fi trasă la răspundere. Săptămâna viitoare voi merge la Consiliul de Securitate în numele dumneavoastră și numele dumneavoastră și acolo vom avea ocazia să arătăm ce are de oferit Uniunea Europeană pentru pentru aceste popoare, pentru astăzi și pentru mâine. Și cred că este foarte important să primesc sprijinul dumneavoastră în acțiunile mele. Nu un sprijin tacit. Eu pot să vorbesc foarte tare, dar uh, vreau să am uh, viziune, strategie, un plan, un obiectiv. Pentru că atunci când uh, ministrul de afaceri externe din Tunisia a venit să mă vadă în biroul meu, să-i dau o strategie. Să nu pot să-i spun mă bucur că ați venit și că iată putem discuta în fața camerelor de luat vederi. Nu, am discutat discutat cu el o strategie, un plan în legătură cu ce îi putem oferi, cât bani, ce trebuie să schimbăm, ce instrumente putem să uh, strângem, câtă flexibilitate avem acum la dispoziție sau câtă flexibilitate mai e necesară, uh, ce putem obține de la Banca, uh, uh ba, ba, ba, Banca uh, Europeană de Investiții, Banca Africană. Uh, M-am întâlnit și cu uh, ministrul de afaceri externe din Yemen. Am discutat despre felul în care uh, s-ar putea crea un fond de dezvoltare pentru statele arabe. Am discutat cu aceste uh, state ce putem face. Iată cum ar trebui să funcționeze Europa și așa funcționez eu în fiecare zi în numele dumneavoastră și voi continua la fel. Sper că Uh, cu ocazia acestei dezbateri uh, veți uh, fi tras concluzia că Comisia a făcut ce a trebuit. Evolu- situația continuă să evolueze. Ce vă pot spune? E tot ce am făcut. Am transmis mesaje în numele meu am uh, trimis mesaje indirecte uh, ministrului de afaceri externe. Forțele de securitate au uh, trebuit să intervină pentru a pune capăt înrătăuțirii situației. E mesajul pe care eu am vrut să-l transmit în numele dumneavoastră. Trebuie ca guvernul să fie tras la răspundere. Guvernul trebuie să se asigure că armata e de partea poporului și că armata protejează cetățenii. Um, Uh, uh, observatorii noștri nu au putut să meargă în Egipt. După ce uh, plec de la această ședință, voi vorbi cu vicepreședintele Suleiman și de aceea o să-mi cer scuze dacă plec imediat. Are loc o, o reuniune în legătură cu o foaie de parcurs cu opoziția. Uniunea Europeană a luat contact cu alți lideri din regiune pentru a-i implica în acest proces, pentru că trebuie să existe o linie telefonică mult mai vastă decât înainte. Trebuie să vorbesc cu toți liderii din această uh, regiune. Și în oficiul meu am uh, avut uh, o uh, ședință de criză pentru a vedea ce putem să facem și să anticipăm orice ipoteză posibilă. Iată ce am făcut în fiecare zi, stimați deputați, de la începutul acestei crize, de când s-a întâmplat ce s-a întâmplat în Albania, în Belarus, am discutat și despre Sudan, unde altul reprezentant al nostru a condus o task force și s-a asigurat că Europa e prezentă, prezentă la fața locului. Aceasta am făcut. Am fi putut face mai mult mult cu adevărat. Dacă mă întrebați dacă consider că instrumentele sunt uh, cele bune, nu. Dacă se pot face mai multe progrese, da. Dar dacă doriți doar să apar așa și să uh, îi sprijin pe toți, nu o să fac acest lucru. Eu uh, o să fac ceea ce cred că trebuie să facă Europa, să promoveze democrația, state, uh, uh, drepturile omului uh, și să-i sprijinim pe cei din Tunisia astăzi. Mulțumesc. Am primit șase propuneri de rezoluție pentru încheierea acestei dezbateri, care a sfârșit acum. Votul cu privire la Tunisia va avea loc mâine la ora 11 și jumătate. Votul cu privire la propunerea de rezoluție